Colleagues, if I could start our... Bună ziua, stimați colegi, să începem ședința din această după-amiază. Vom începe cu un schimb de opinii cu Comisia cu privire la comitologie și în special la STI-uri. Începem prin a da cuvântul reprezentanților comisiei. Cine e de la comisie? Aveți cuvântul, domnul Pasquarelli. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Trebuie să mărturisesc că nu sunt foarte sigur despre ce trebuie să vorbesc. Domnul Pascoarelli, nu m-aș îngrijora dacă în locul dumneavoastră mulți reprezentanți ai comisiei nu sunt foarte siguri despre ce trebuie să vorbească aici. Însă, nu, vă spun sincer, pentru că subiectul, așa cum e enunțat pe ordinea de zi, este unul foarte complex, mai ales din punct de vedere te- tehnic. În primul rând, comisia dumneavoastră examinează un raport de regulament al comisiei care, speciali- care stabilește specificațiile tehnice de interoperabilitate pentru componenta telematică, deci ce numim noi TAP, STI-uri. Și sigur că sub comitologie se poate obiecta la aceasta dacă dumneavoastră considerați că cei de la comisie și-au depășit atribuțiile de punere în aplicare sau au adoptat măsuri incompatibile cu scopul sau și conținutul instrumentului de bază, directiva de interoperabilitate din 2008, sau dacă acest proiect de măsură nu respectă principiile subsidiarității și proporționalității. Însă, ce este acest STI-TAP? Ei bine, este un set de standarde elaborate de Agenția Feroviară Europeană împreună cu factorii interesați, la, mă refer la transportatori feroviari în principal, la administratori de infrastructură sau agenții de vânzare bilete, ideea era să, ca acestea să poată să își schimbe informațiile într-un mod armonizat informații cu privire la calendarul trenurilor, timpii de plecare și sosire, transportul de mărfuri, de bagaje, asistența oferită pasagerilor cu mobilitate redusă, alte aranjamente, cum ar fi transportul bicicletelor în vagoanele de tren. Și, în plus de asta, informații tot la fel armonizate în materie de bilete sau informații care se dau în gară, în gara propriu-zisă, inclusiv în legătură cu întârzierile eventuale. Punctul nostru, atenția noastră s-a îndreptat deocamdată spre traficul internațional. Însă, mai important, acest STI nu se referă la eliberarea de bilete în regim internațional sau bilete integrate și trebuie să definesc aceste concepte. Nu e o definiție uh, prinsă în vreun act juridic, însă pentru a aduce claritate discuției. Prin eliberarea de bilete ne referim la eliberarea unui singur bilet pentru o singură călătorie de la o gară din țara A până la o gară din țara B, traversând una sau mai multe alte țări și folosind diferite, serviciile diferitor companii de transport feroviar. Deci acesta ar însemna bilete în regim internațional, de la punctul A într-o țară, punctul B în altă țară. Bilete integrate prin acesta înțelegem un singur bilet pentru o singură călătorie folosind metode, de mijloace de transport diferite. Autobuzul care să te ducă până la gară, apoi trenul care te duce până la aeroport și un alt autobuz te ia de la aeroportul de destinație și te duce exact în locul în care vrei să ajungi. Deci acest STI nu se referă la bilete în regim internațional și nici la bilete integrate. Reprezintă însă baza pe care aceste sisteme vor putea fi construite în viitor. După cum vă spuneam, acest STI este un standard comun pentru diferiții operatori feroviari permițându-le acestea să, acestora să schimbe informații și să ofere aceste informații călătorilor. Pentru că, oricum, călătorii sunt ultim, beneficiarii în ultimă instanță. Deci, informații în același format, într-un mod armonizat și unificat. Odată ce acest STITAP este introdus și definitivat, se vor putea elabora o serie de aplicații distincte. În sine, acest uh, STI reprezintă un fel de mers al trenurilor european sau internațional. Oferă deja acest gen de serviciu. Însă pe baza acestei informații, cuplată cu informațiile privind tarife și așa mai departe, uh, se vor putea face, de exemplu, planuri de călătorie, se pot calcula cele mai ieftine rute sau se pot calcula, se pot determina conexiunile cele mai rapide. Sau dacă cineva vrea să rezerve bilete, să cumpere bilete, să imprime bilete, să solicite anumite aranjamente speciale pentru pasageri cu mobilitate redusă, dacă se vrea aceasta, trebuie să venim cu aplicații adiționale, conjugate cu acest STI. Și cine ar putea face acest lucru? O parte din ele sunt deja prinse în STI-ul TAP, mai ales în materie de mers al trenurilor de calendar. Însă, dincolo de asta, tarife, eliberarea biletelor, aranjamente speciale, transportul bicicletelor, trenuri și așa mai departe, toate acestea reprezintă componente cu caracter comercial. Și acest element comercial poate să reprezinte sau nu un avantaj concurențial pentru o firmă sau alta, pentru că e vorba de firme care concurează pe piața transporturilor feroviare. Deci trebuie să găsim în viitor, nu acum, dar în momentul în care vor deveni posibile aceste aplicații, trebuie să vedem unde tragem linia de demarcație între ceea ce poate fi reglementat de autoritățile publice la nivel european în cazul nostru și ceea ce trebuie lăsat la latitudinea forțelor pieței. Pentru că firmele pot să facă acest lucru și trebuie să o facă. Ca și articolul, acordul IATA, în trecut uh, puteai să-ți faci o rezervare la un zbor de la Bruxelles la Milano cu Sabena și apoi un zbor al Italia de la Milano la Bari și să ai acest itinerariu pe același bilet de hârtie. Pentru că asta era reglementat de acordul IATA, care în ultima instanță răstrângea concurența. Și ca atare, beneficia de o scutire, de o derogare de la regulile concurenței libertate de comisie. Însă asta nu se mai face în prezent, nu mai există bilete de avion de hârtie și dacă vrei să cumperi un uh, bilet uh, Brussels Airlines până la Milano și să zbori până la Bari cu Alitalia sau cu o altă firmă, trebuie să îți faci rezervarea în două, două etape distincte. Ce vreau să spun? Vreau să spun că există o linie de demarcație atunci când vorbim de standardizarea informațiilor și când vorbim de aplicațiile care devin posibile pe baza acestor informații standardizate. Deci o demarcație între ceea ce poate fi reglementat de autoritățile publice și ceea ce trebuie să fie lăsat pieței ca atare. Noi ne aflăm deocamdată doar în faza inițială și la începutul fazei inițiale. Spun asta deoarece adoptarea acestui STI, după examinare și discutare în Parlament și în Consiliu, reprezintă doar prima etapă a procesului. Avem trei faze de punere în aplicare, cel puțin așa prevedem noi. În primul rând, conceperea sistemului informatic, faza de dezvoltare și faza de punere în aplicare. Există foarte multe părți implicate, părți care își ă, ă, păzesc propriile secrete, secrete economice și comerciale. E foarte greu să eviți conflictele aici. A fost foarte, foarte greu, de exemplu, să punem în aplicare sora mai mare a acestui STI TAP, aplicații telematice în transportul de marfă un sistem care permite transportatorilor de marfă pe calea ferată și altor părți interesate să schimbe informații între ei cu privire la deplasarea vagoanelor de marfă. A fost foarte, foarte greu să punem în aplicare acest STI, deși a, regulamentul ca atare a fost adoptat de vreo 4 sau 5 ani deja. Noi eh, ne așteptăm ca la finele acestor etape eh, să ajungem eh, nu mai repede de 2015-2016. Și cum vom face acest lucru? Cu ajutorul comisiei și a... dar și asigurându-ne că sistemele informatice ale părților interesate pot să comunice între ele și abia după aceea putem decide care vor fi specificațiile tehnice și parametrii tehnici și așa mai departe. Deci viteza de punere în aplicare depinde de disponibilitatea și de competențele părților implicate, de resursele bugetare de care aceștia beneficiază. În celălalt STI, TAF, noi am oferit asistență tehnică pentru studii și uh, dezvoltarea de baze informatice în bugetul nostru, să vedem, o să vedem dacă putem face același lucru și pentru STI-ul TAP. Și acest proces va trebui să desfășoare în paralel cu STI-ul și, e vorb, și avem nevoie de o guvernanță fermă despre deosebire de experiența anterioară, agenția și comisia vor fi puțin mai ferme, mai intervenționiste decât în trecut și considerăm că trebuie să fim prezenți acolo pentru a direcționa procesul în, pe calea justă. Uh, Dacă este un sistem complicat, da, este, dar nu este o revoluție tehnică, pentru că majoritatea unităților pe baza căruia s-a construit uh, există și în mare măsură sunt uh, armonizate, dar asta numai pe bază voluntare cu uh, recomandarea Uniunii Internaționale a Căilor uh, Ferate, UICF. Ă, aceasta nu are însă nimic ă, în comun cu un proiect de infrastructură. Nu construim o linie feroviară, noi ă, gări, ci pur și simplu legăm calculatoarele într-o rețea, ceea ce este în raport cu ceea ce dorim să facem. Ce, care este pas, pasul următor? Așa cum am spus, TAP STI nu este prin eliberarea biletelor, nu este liberarea integrată a biletelor, dar prin acestea ă, aceste sisteme se pot construi pe baza TAP STI. Împreună cu agențiile feroviare ă, pregătim trecerea la TAP STI ă, versiunea 2, dar asta nu înainte de 2016. Versiunea 2 TAP STI va extinde interoperabilitatea informației. Acest schimb de informații standardizat la serviciile naționale uh, Așa cum am spus, TAPSTI pentru moment este numai pentru servicii internaționale, deci versiunea 2 va extinde la sistemele naționale, va permite eh, schimbarea de informații în legătură cu tarifele cu alte moduri de transport. Apoi, putem să ne ocupăm de standardizarea eh, formelor, eh, cartelor inteligente, telefonelor mobile, toate acestea există deja la nivel național, dar nu există o interfață comună, astfel încât aceste sisteme să fie interoperabile între statele membre. Și acesta este scopul uh, specificațiilor tehnicitate, a face interoperabile uh, sisteme care au fost dezvoltate și există deja la nivel național. Voi încheia spunând că există o temă pe care această comisie pe care eu doresc să îl abordez. Este vorba de uh, procedura uh, reglementară cu control uh, pentru proiectul de uh, regulament uh, uh privind TAP STI. Am uh, simțit nevoia să vă informez în legătură cu posibilele evoluții pe care uh, TAP STI le vor introduce de îndată ce acest sistem uh, va fi adoptat și uh, va exista. Mulțumesc, domnul Cun. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru faptul că la începutul intervenției sale a spus că nu știe despre ce trebuie să vorbească. Cu toate acestea, ne-a prezentat un raport cât se poate de complicat. Trebuie să avem grijă, după părerea mea, să respectăm bazele legale deja existente. S-a menționat regulamentul privind uh, drepturile pasagerilor din 2007, articolul 10.3, mai apoi regulamentul, directiva privind interoperabilitatea, care este importantă. Acestea sunt, uh, printre altele, bazele pe care se, construia, se construiește această interoperabilitate. Și mai sunt, bineînțeles, și uh, toate activitățile de transport pe care ne vom concentra noi în cadrul comisiei noastre. Obiectivul nostru trebuie să fie standardizarea în acest context și cred că în 2015, 14, 16 emiterea electronică de bilete trebuie să se transforme în realitate și mai apoi, bineînțeles, deschiderea, liberalizarea pieței uh, căilor ferate și mai sunt și toate valorile de standardizare pe care trebuie să le discutăm. Se pune întrebarea însă dacă toate acestea sunt valabile doar pentru domeniul uh, menționat sau uh, sunt valabile și pentru aspectele tehnice, spre exemplu, valorile de frânare stabilite în cazul materialului rulant, uh, dacă se aplică în cazul uh, noilor uh, metode de semnalizare, etc., s-au menționat cele trei uh, trei faze, și anume mai întâi de toate colectarea datelor, uh, proiectarea, și deci colectarea datelor din toate mersurile trenurilor, astfel încât datele acestea să fie disponibile și mai apoi urmează fazele următoare și anume uh, crearea sistemului propriu-zis și mai apoi implementarea sa. Deci misiunea este una majoră, complexă. Noi astăzi dorim să aflăm în ce măsură Parlamentul European, respectiv Comisia pentru Transporturi, trebuie să se aplece asupra acestui subiect și în ce măsură își poate promova propria, propria părere. Deci, este importantă, este necesară implicarea par- Parlamentului în toate aceste faze? Mă refer acum la proiectare, la colectarea datelor, etc., etc. E importantă o avizul Parlamentului? Dacă da, atunci e clar că trebuie să avem uh, informațiile necesare pe care să ne bazăm uh, avizul. Mai apoi să pune întrebarea în ce măsură parlamentele naționale trebuie să fie implicate în discuție. Uh, se dorește această implicare a parlamentelor naționale sau nu? Important este să vedem ce se întâmplă la legături. Dacă vrem să aplicăm principiul interoperabilității, nu doar pentru căile ferate, ci și în acele puncte de legătură, legătură între căile ferate și transportul rutier spre exemplu, autobuze, etc. S-ar putea include aici și uh, transportul maritim sau fluvial. Există deja câteva idei legate de aceste legături? Ei bine, pentru moment am primit câteva date de ansamblu, însă ne-ar plăcea să primim niște date cât, de poate, cât se poate de sistematic uh, stabilite, astfel încât să putem avea informația de bază pe care să o folosim mai apoi în discuțiile noastre. În orice caz, aceste trei faze ar trebui să ne fie prezentate într-o manieră structurată Uh, trebuie să stabilim care sunt uh, tipurile de software care vor fi folosite, în ce măsură aceste sisteme sunt uh, compatibile sau nu cu misiunea noastră și în ce măsură statele membre sunt dispuse să facă schimb de date. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc domnule Cum, domnule Alcadroai. Domnule președinte, în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Pascarelli pentru informațiile prezentate atât de clar și mm, informații specializate prezentate clar. Motivul pentru care discutăm acest subiect este că, în calitate de Comisie de Transport, este un, o temă importantă și în 2011 încercăm să obținem un milion de euro pentru un proiect uh, pilot care are aproape același uh, scop, o interfață în transportul inter, uh, internațional. Din păcate, Comisia de Buget nu a adoptat bugetarea pentru acest proiect, dar sperăm să existe finanțarea pentru Ă, eliberarea ă, biletelor, eliberarea integrată a ă, biletelor și sistemul acesta. Cu astfel de sisteme calea ferată devine mai competitivă, mai atractivă și uh, prinde o nouă viață. Este important să spunem acest lucru. Am câteva întrebări. În primul rând, în legătură cu calendarul înțeles că nu ne putem aștepta la ceva înainte 2015-2016, ceva concret vreau să spun. Este oarecum dezamăgitor. Cred că trebuie să găsim o modalitate de a accelera lucrurile. Dorim un sistem de eliberare uh, a biletelor integrată cât mai cu, cu putință. Trebuie să existe resursele, dar cred că trebuie să fim și mai ambițioși nu a spus foarte clar de cât este nevoie din punct de vedere al finanțării. Probabil că nu e o sumă foarte mare de bani, nu este vorba de infrastructură, ci este o standardizare obișnuită. Așadar, oare este nevoie de 5 sau 6 ani? Ați vorbit de asemenea despre organismele de guvernanță, un soi de organism de coordonare, de îndrumare. Uh, Poate că ați putea să ne dați informații suplimentare. Cum ar funcționa această structură? Înțeleg că agenția uh, feroviară, Comisia și statele membre vor fi reprezentate în această structură de coordonare. Dar uh, care vor fi competențele sale decizionale? Cum se va coordona acest lucru cu Comisia și Parlamentul European? și cum ar putea să dea rezultate o presiune politică exercitată dacă e nevoie de uh, sau pentru obținerea de noi competențe. Cred că astea sunt întrebările pe care vreau să le adresez acum. Îmi dau seama că suntem într-o fază incipientă, dar tot e bine că am făcut un început. Mulțumesc, președintele, doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Pascoarelli pentru raportul foarte, foarte bun și îi mulțumesc și domnului Cadraui pentru că a pus această temă pe ordinea de zi. Comitologia este o temă foarte interesantă, în ciuda părerii general răspândite. Dumneavoastră faceți acum ceea ce am cerut uh, de multe ori sau am început să cerem odată cu norul de ce, cenușă, un eveniment care ne-a arătat cât de dificil este să ne deplasăm cu trenul prin Europa. mulțumesc că am pus această temă în discuție, mă întreb de ce toate acestea nu pot fi implementate până sau înainte de 2016. Ar fi optim să avem un sistem de emitere a biletelor integrat și avem nevoie de interoperabilitate interoperabilitate. Toate acestea ne-ar putea ajuta avem deja un astfel de sistem la nivel de transport aerian uh, și am avea nevoie de unul asemănător și la transportul feroviar. Nu are sens să mai repet cele spuse de colegi, însă un lucru este important. E clar că rolul Parlamentului European este esențial. Vorbim aici despre o propunere care ar putea îmbunătăți viața cetățenilor europeni și tocmai de aceea reprezentanții cetățenilor europeni ar trebui să fie implicați în discuții aportul nostru ar duce la îmbunătățirea lucrurilor. Și dumneavoastră vorbeați și de schimb de informații, despre protecția datelor. Și în acest context aș vrea să mă întreb care sunt datele pe care doriți să le împărțiți cu alții. E clar că ne-am dorit să nu fie o prea mare masă de date care să circule așa nesupravecheate de aici până acolo. Vă mulțumim, urmează domnul Kramer. Uh, da, vă mulțumesc la rândul meu pentru această intervenție. Domnul Pascuarelli a spus că în unele țări e posibil să îți iei bicicleta pe tren, în alte state nu. Mulțumesc că a făcut această mențiune. Ar trebui să existe libertatea aceasta în toate statele sau posibilitatea aceasta. Am decis al treilea pachet uh, feroviar în uh, transportul aerian nu există niciun fel de problemă pentru că toate informațiile sunt livrate unui organism și acest, acest organism poate face ofertele indiferent de, de linia, de compania aeriană uh, care este dorită. În orice caz, în sistemul feroviar nu avem acest tip de interoperabilitate, ar trebui să fie creat un organism care să preia informațiile din partea tuturor căilor ferate și mai apoi să le pună frumos pe internet. De ce nu este posibil lucrul acesta? Uh, nu știm încă. În orice caz, situația s-a înrăutățit în Italia între timp. În trecut puteam să obțin un bilet uh, chiar din afara Italiei. Acum nu se mai poate face lucrul acesta. În orice caz, ne dorim să avem informații cu toții, indiferent de locul în care ne aflăm. După aceea, în ceea ce privește interoperabilitate, uh, interoperabilitatea, în Elveția uh, principiul acesta funcționează, în restul Europei nu funcționează. De ce nu? Trebuie să mai așteptăm până în 2016 doar pentru a crea un sistem care deja există în alte locuri. Nu, nu vorbim de, aici despre o inovație, nici pe departe. El există deja. Haideți să-l preluăm. Și mai trebuie să vorbim despre barierele existente în ceea ce privește călătoriile cu trenul a persoanelor care suferă de un handicap. Există uh, Există facilități pentru aceste persoane în anumite state, în alte state nu. Din păcate, ar trebui să facem și aici uh, și în acest caz ceva pentru a îmbunătăți lucrurile. Unde? Ce faceți dumneavoastră în acest sens? Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Kramer. Nu mai sunt uh, alți uh, dornici să intervină. Domnul Pascoarelei, vă rog să răspundeți la întrebările adresate. Vă mulțumesc, mulțumesc celor care au luat cuvântul pentru a comenta sau a pune întrebări. Domnul Hadraui uh, a uh, spus un lucru pe care ar fi trebuit să spun de la început. De ce o facem? Pentru a consolida competitivitatea, atractivitatea transportului feroviar în comparație cu alte moduri de transport. Și, după părerea noastră, aplicarea noilor uh, tehnologii informatice facilitează o serie de sisteme despre care nici nu am auzit uh, în vremea uh, biletelor uh, scrise de mână. Probabil că cu asemenea bilete am fi putut să mergem dintr-un sătuc în țara A până în, într-un sat în țara B, dar e cu totul altă poveste. S-a vorbit despre uh, legătura dintre TAP uh, STI și nu numai directiva privind interoperabilitatea, dar regulamentul privind drepturile călătorilor. Într-adevăr, întreprinderile feroviare uh, în regulamentul uh, privind drepturile uh, călătorilor, deci există o obligație să-și adapteze sistemul de bilete la TAP uh, STI, să dea informații și să vândă bilete. Deci TAP uh, STI, așa cum se prezintă acum, începe deja să răspundă la această obligație din regulamentul privind drepturile pasage, călătorilor însă trebuie să fie completat, suplimentat cu o punte uh, între TAP uh, STI și uh, regulamentul privind uh, drepturile călătorilor. Acest regulament se pregătește acum în uh, cadrul serviciilor comisiei acest regulament care va face legătura între cele două uh, acte juridice de care v-am spus, informațiile pe care trebuie să le dea cei care vând biletele pe, base, pe baza standardelor armonizate TAP STI. Domnul El Hadraui, doamna Meissner, au vorbit despre uh, guvernanță, gestionare și calendar. În ceea ce privește guvernanța, avem o experiență uh, dezamăgitoare în ceea ce privește uh, TAF, uh, aplicațiile telematice la transportul de marfă, sistemul armonizat de schimbul de informații între toate părțile interesate în ceea ce privește vagoanele de marfă. Comisia a adoptat un regulament acest regulament a cerut grupurilor interesate să vină cu un plan uh, european de desfășurare uh, bugetat de la TNT. Uh, acest plan a fost elaborat cu oarece greutăți în final, pentru că unele întreprinderi feroviare care sunt mai avansate decât altele în, forma în utilizarea tehnologiei informației au un know-how pe care nu au dorit să îl împartă cu alții. Acum avem acest uh, plan european strategic de desfășurare și cineva trebuie să-l pună în aplicare. Există o rezistență destul de mare din partea părților interesate de a pune în aplicare acest plan într-o manieră armonizată, consensuală. Și de aceea structura guvernanței în ceea ce privește partea de implementare se bazează pe voința liberă a uh, companiilor feroviare asociate. Chiar dacă uh, totul este uh, pus sub președinția unei companii feroviare, cea președintelui acestuia, acest lucru nu este uh, suficient. Comisia trebuie să fie mai prezentă, mai activă, chiar dacă este un lucru care, uh, la urma urmei, este de datoria uh, companiilor feroviare. Această structură de guvernanță uh, vizează o președinție comună formată dintr-un reprezentant al Comisiei și un reprezentant al uh, companiei feroviare. Această structură de administrație, de guvernanță, nu este o chestiune a statelor membre, a guvernelor, a autorităților publice. Nu ele hotărăsc, ci utilizatorii hotărăsc acest lucru. Prin urmare, am uh, identificat ca membrii a acestei structuri de guvernanță în comunitatea căilor ferate europene, managerii de infrastructură, Uniunea Internațională a Transportului Public, reprezentanți ai călătorilor, reprezentanți ai uh, vânzătorilor de bilete, toți au asociații la nivel european și, desigur, cu susținerea tehnică dată de Agenția Europeană a Căilor Ferate. Aceasta este structura de guvernanță pe care o avem în vedere și vom trebui să ne implicăm. Vrem să preluăm conducerea acestei operațiuni pentru că vrem ca ea să progreseze mai mult decât acest lucru s-a făcut cu TAF STI. Uh, Așa cum am spus, uh, experiența cu TAF-ul a fost, uh, nu a fost uh, una mulțumitoare, dată fiind complexitatea pur și simplu a punerii la oaltă, a acțiunii de punere la oaltă a sistemelor informatice de care dispuneau companiile feroviare, deci sisteme care existau sau sunt diferite stadii de uh, dezvoltare. Acest lucru a fost extrem de uh, greu pentru informaticieni, eu nu sunt uh, unul dintre aceștia, trebuie să accept ceea ce mi-au spus, că acest lucru ia foarte mult timp. Desigur, uh, împărtășesc preocuparea dumneavoastră și noi dorim ca lucrurile să meargă mai departe, însă, în mod realist, trebuie să spunem că orizontul de timp uh, pentru uh, punerea în aplicare uh, a TAF STI este de 4-5 ani între 2011 și 2016 sau sfârșitul lui 2015. Eu sau uh, succesorul uh, meu va, vom încerca să accelerăm lucrurile. Nu sunt sigur că am înțeles uh, pe deplin comentariile făcute de domnul Kramer, însă un lucru pe care cred că l-am înțeles este faptul că a spus că toate aceste sisteme există deja și că ar fi foarte ușor să fie puse la oaltă. Nu e chiar așa ușor, din păcate. E adevărat că aceste sisteme există însă ă, ele sunt mai dezvoltate în unele state membre, mult mai puțin dezvoltate sau chiar inexistente în alte state membre. Domnul Kramer vine dintr-o țară care are cel mai bun sistem. Este obișnuit să beneficieze de un serviciu pe care călătorii, la care călătorii potențial din alte state membre nici măcar nu pot să viseze. astfel de sisteme funcționează la nivel național. Sistemul german funcționează deja puțin la nivel internațional și cineva de aici a simțit pe pielea sa acest lucru. Dar totuși și în cazul sistemului german acest lucru se întâmplă cu oarece greutăți. Uh, exact uh, despre asta este vorba în uh, TAP STI și trebuie să accept faptul că aplicațiile telematice sunt complicate și cer ceva timp. Obiectivul este același, avem același obiectiv. Trebuie să procedăm pas cu pas și înainte de a fi în măsură să avem uh, o emitere a biletelor până la destinație sau, așa cum am spus, o emitere integrată a biletelor, trebuie să punem bazele pentru schimbul de informații, să facem ca informațiile din diferite sisteme să fie compatibile. Numai după ce vom fi făcut acest lucru uh, vom putea să uh, punem bazele sistemelor uh, integrate de emitere a uh, biletelor. dezvoltatorii de software vor putea să intervină să elaboreze aplicații pe care apoi să le descărcăm pe calculator acasă, pe telefonul mobil, Uh, sau pe care le putem accesa pe internet. Însă, în momentul de față, uh, punem bazele sistemului european uh, cărămidă cu cărămidă, construind pe baza celor existente în diferitele state membre. Thank you, Mr. Pasquale. Vă mulțumim, domnule Pasqualini. Era pe care să pun capăt acestei discuții. Însă, în conformitate cu principiile comitologiei, eh, trebuie să-i dăm încă o dată cuvântul colegului nostru. Într-adevăr, am pus o întrebare cu privire la finanțare și nu mi s-a răspuns. Știți cumva care va fi costul total al acestei operațiuni de adaptare a tuturor sistemelor și a le aduce la un nivel, într-adevăr, de interoperabilitate? Și cine va plăti aceste aceste costuri. Uniunea Europeană va suporta costurile sau uh, companiile feroviare implicate vor trebui ele să-și uh, acopere cheltuielile de adaptare. Poate ne, ne, ne spuneți mai mult în acest sens. Și de asemenea, aș mai avea o întrebare. Uh, problema finanțării este, este într-adevăr problema sau dificultățile principale vin de la aspecte tehnice sau e vorba de o combinație? Știm că oricum nu o să plătească statele membre. Statele membre nu plătesc pentru nimic. Puteți să răspundeți întrebării puse de colegul nostru? Să vă răspund așa cu toată onestitatea că nu știu, dar dacă fac asta, mă, mă puteți împușca. Eu nu o să vă împuș, spune președintele. Ba, eu, eventual eu, că nu mai, nu mai președintele dreptul să împuște oameni în comisia noastră. Nu, pot însă să vă spun că aceste costuri vor fi limitate E vorba de costurile legate de elaborarea unor sisteme informatizate similare. Am avut experiența cu, cu uh, STI-ul TAP pentru mărfuri sau registrul uh, permiselor auto și așa mai departe. Știm care sunt costurile, uh, avem o idee despre ordinul de magnitudine cu care operăm aici. Însă, costul exact al operațiunii nu a fost stabilit decât pentru faza 1. Dezvoltarea planului strategic pentru STI-ul TAP, faza de concepere. Deci, pentru că aici asta include și un studiu de impact care va fi definitivat până la mijlocul anului 2012. STI-ul TAF a beneficiat de finanțare prin TNT însă era vorba de un milion, un milion și jumătate de euro, poate mai puțin de un milion de euro. Și în ciuda dificultăților pe care le-am avut cu, cu STU TAF, rămânem cam tot acolo. Nu, problema nu e de finanțare. Problema ține de organizarea tehnică a acestui sistem complicat care întâmpină rezistență din partea operatorilor individuale, din partea celor care dețin în prezent know-how-ul. Finanțarea nu este problema. Vă mulțumim foarte mult, domnule Pasquarelli pentru cineva care la început spuneați că nu știți despre ce trebuie să vorbiți, ne-ați dat o explicație extrem de detaliată și ne-ați răspuns și la întrebări, așa că nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru aceasta. Acum o să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume modificarea directivei 968 ce, în ceea ce privește dispoziția aplicabile motoarelor introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate. Raportorul nostru este doamna Olga Senalova. Însă, înainte de a vă da cuvântul, trebuie să spun că avem obiceiul de a-i saluta pe foștii membri ai comisiei care vin să ne viziteze și l-am văzut pe colegul nostru Mark Watson care a intrat în sală. Mark, ești binevenit, după cum știi, totdeauna ești binevenit aici. Uh, îmi cer scuze, Olga, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea mea este una tehnică în natură, însă subiectul este unul destul de important și dacă ne gândim la impactul asupra mediului. În primul rând, mă voi referi la propunerea comisiei care vorbește despre limitele de monoxid de carbon, hidrocarbon oxid de azot și particule în emise de aceste motoare fără destinație rutieră, cum ar fi drezini, locomotive, vase, navigație interioară, motoare cu viteză constantă și motoare mici. Acestea vor trebui să fie înlocuite cu începele de la 1 ianuarie 2011 cu motoare care respectă limitele mai stricte ale etapei 3B. Perioada de omologare a început la 1 ianuarie 2010 pentru noile motoare și acest proces afectează o gamă în largă de construcții, aproximativ 15.000 de societăți din Uniunea Europeană. Directiva 2004 26 ce a introdus așa numitul mecanism de flexibilitate pentru a facilita tranziția dintre cele două etape de emisii. În perioada dintre două etape, acest mecanism de flexibilitate permite constructorilor să introducă pe piață un număr limitat de utilaje mobile fără destinație rutiere, echipate cu motoare care continuă să se conformeze cu limitele de emisii din etapa precedentă. Mecanismul de flexibilitate se aplică motorului cu aprinde prin compresie diesel folosite la utilaje din construcție, agricultură și silvicultură, și așa mai departe. În ceea ce privește locomotivele, Comisia a decis că, deși unii fabricanți pot respecta cerințele stadiului 3B, aceștia nu vor fi pe deplin pregătiți să introducă pe piață locomotive conforme 3B la data de 1 ianuarie 2012. După consultări, am decis că trebuie să sprijinim un demers conform căreia aceste motoare care nu respectă mediul așa cum ar trebui, să fie înlocuite cu motoare 3, de tipul 3A, dacă cele de tipul 3B nu sunt disponibile. Această directivă nu se aplică uh, vaselor de transport fluvial. Oricum, la fiecare categorie, volumul acestor motoare nu trebuie să respecte 20% din vânzările totale. Și de asemenea am mai dat posibilitatea companiilor mai mici să beneficieze de astfel de măsuri de flexibilitate. De asemenea, trebuie să luăm în considerație declinul economic actual pentru că și veniturile au scăzut și nu mai există suficienți bani pentru cercetare și dezvoltare. nu toate companiile pot să respecte noile cerințe. Asta afectează în principal pe cei care fac uh, mașini de construcții, mai ales firmele mai mici. Însă ce propune Comisia? Din cauza acestui context, Comisia propune o creștere a motoarelor comercializate în temeiul scheme de flexibilitate de la 20% la 50% din vânzările anuale și de asemenea o adaptare a numărului maxim de motoare care pot fi comercializate în baza acestei măsuri de flexibilitate între etapa 3A și 3B. De asemenea, Comisia a sugerat ca și motoarele de locomotive să fie introduse, propunând de asemenea ca aceste măsuri să expire la 31 decembrie 2013. Interesant aici este situația internațională, pentru că pe lângă Uniunea Europeană și Statele Unite și Canada au introdus astfel de măsuri de flexibilitate. Însă China, India, Rusia nu au astfel de cerințe și, prin urmare, fabricanții din Uniunea Europeană trebuie să se confrunte cu o concurență neloială, a, a, concurența neloială a fabricanților din aceste trei țări. Pentru că nu există restricții la import. În ceea ce privește aspectele de mediu, principalii poluatori din acest sector, cei care emit particule sau noxe, uh, în materie de oxizi de azot, de exemplu, motoarele fără destinație rutieră reprezintă doar 7%, pe când transportele rutiere reprezintă 27%. De asemenea, dacă se crește la cota propusă de 50%, n-am înregistrat o creștere decât de 0,3% de facto. Asta în cazul în care se prevede o perioadă de flexibilitate mai lungă, însă limitele de emisii nu trebuie să fie schimbate. Am văzut schimbări chiar mai dramatice la începutul acestui mileniu, când s-a adoptat etapa a doua și emisiile au scăzut ca urmare a declinului provocat de criza economică. Care este punctul de vedere al raportoarei? După consultarea tuturor părților implicate și de asemenea luând în considerare aspectele de mediu, consider că propunerea comisiei este una echilibrată, însă în același timp aș dori să vă atrag atenția asupra ideii de competiție loială și a interdicției la importul de dispozitive neecologice pe teritoriul Uniunii Europene. Asta deoarece fabricanții din afara uh, Uniunii Europene nu respectă limitele de emisie, ar trebui să le respecte. Și aș sugera să recomandăm uh, Comisiei pentru Sănătate Publică, responsabilă pe fond, să accepte propunerea Comisiei, însă aș dori să discutăm amendamente, mai ales cele cu referire la problemele de mediu. Vă mulțumim, mulțumim și interpretei care a reușit să țină pasul. Puteți să respirați puțin pentru PPE, domnul Mașincovici. Spune președintele, nu se aude interpretarea, nu, nu iese nimic este o mică problemă tehnică. O problemă tehnică. Ce înseamnă o problemă tehnică? Când, când nu vorbești uh, limba domnului Maxincovici, e o problemă mare tehnică, nu una mică. Eventual, reîncepeți să vedem ce se întâmplă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îl... Dați-mi voie să menționez câteva dintre aspectele care sunt uh, deosebit de importante în acest raport. Este vorba despre motoare și flexibilitate. Suntem de acord cu uh, adaptarea propunerilor comisiei și a directivei, însă avem o problemă de bază și anume uh, a, vor apărea întârzieri, iar lucrul acesta este problematic pentru companiile care care respectă regulamentul. Așadar, avem noi norme pentru emisii. Trecem acum de la nivelul 3A la 3B. Avem uh, o soluție flexibilă care începe să se aplice din decembrie. Nu vreau să intru în detalii tehnice, însă dați-mi voie să trec la comentariile mele personale. Mai întâi de toate, haideți să ne referim la criza economică și financiară. Acest factor este unul esențial și, bineînțeles, producătorii de motoare au fost puternic afectați de această criză și anume vânzările și, de asemenea, producția au scăzut în comparație cu uh, anul precedent de, uh, cu uh, un procent de 5 până la 10%. În 2010, de asemenea, scăderea a fost una drastică, scăderea producției. Însă, da, cei care doresc să utilizeze un motor de producție veche trebuie să țină cont și de faptul că costurile de producție au crescut și pentru aceste motoare, în ciuda tuturor măsurilor care au fost uh, implementate. Așadar, și din punctul acesta de vedere, producătorii uh, ar putea să fie confruntați cu un dezavantaj. Și, prin urmare, aceiași producători, pentru a elimina dezavantajele, ar putea încerca să jongleze printre regulamente, neaplecându-le în uh, substanța lor. Vorbim aici despre motoare, despre mașini, uh, utilaje și uh, pentru acestea toate există acum noi reglementări. Prin urmare, situația se complică. Mai mult decât atât, acum trebuie să ținem cont și de uh, cantitatea de emisii uh, și uh, de standardele de mediu care trebuie să fie respectate. Prin urmare, implementarea acestor standarde cât se poate de severe, cu siguranță nu va avea loc cândva în uh, timpul, în viitorul apropiat. Uh, Asta deoarece producătorii nu produc de cele mai multe ori în proprie regie, ci depind de furnizori. Și, prin urmare, apare un pericol cu care se confruntă producătorii și anume este vorba despre uh, despre faptul că majoritatea furnizorilor care provin din afara Uniunii Europene nu respectă normele implementate în Europa. Asta înseamnă că multe produse care nu sunt conforme vor ajunge pe piața europeană. Vă mulțumesc. Urmează doamna Meisner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i uh, mulțumesc raportoarei pentru uh, prezentare. Știți că mă aflu de un an pe băncile Parlamentului European și cu toate astea, în continuare, mă uimește faptul că ni se cere să ne spunem părerea cu privire la un raport care nu există încă. Bine, avem com- uh, comunicarea comisiei, însă aceasta nu este suficientă. Da, bine, asta mai întâi de toate. În rest, nu vreau să mă refer la detaliile tehnice, pentru că doamna raportor deja a spus multe despre partea tehnică a problemei în general, ne dorim, bineînțeles, ca sistemul, sistemele de transport să fie mai prietenoase cu mediul înconjurător. Ne dorim ca cantitățile de oxid de azot, particulele, emisiile de sulf, etc., etc., să scadă. Toate tipurile de emisii trebuie să, să scadă. Cum putem face lucrul acesta? Creind uh, motoare care să respecte standardele. Cum se vrea transformat în realitate acest uh, obiectiv? Prin modificarea unui regulament. Ok, sunt de acord. Asta pentru că ne dorim ca aceste standarde să fie implementate și uh, uh în cazul în care ne-am dat seama că aceste standarde nu pot fi implementate atât de repede pe cât ne-am dorit, e normal să se introducă măsuri de flexibilitate. Este de asemenea normal ca, pornind de la măsurile de flexibilitate care au fost uh, stabilite, uh, producătorii să poată produce mai multe motoare care nu, să nu uh, îndeplinească toate acele procente pe care le-am, uh, le-am stabilit noi. Mă refer acum la acea uh, diferență între 20% și 50% motoare care nu respectă nivelul 3B din producția totală a respectivului producător de echipamente. Ok, toate astea sunt bune pentru că trebuie să ne gândim și la producători. Acum, în ceea ce privește cantitatea clară, stabilită pentru IMM-uri, în, în această perioadă de flexibilitate și acolo această cantitate uh, stabilită trebuie să crească. Și, de asemenea, uh, sistemele acestea de, de flexibilitate trebuie să fie valabile pentru toate tipurile de utilaje, cele agricole și, de asemenea, cele uh, ce sunt folosite de căile ferate. spunem întotdeauna că calea ferată este mai ecologică și tocmai de aceea trebuie să stabilim încă de pe acum modul în care locomotivele ve- vechi pot fi înlocuite, timpul în care pot fi înlocuite, asta pentru a nu, a nu Uh, lovi societățile de cale ferată din Europa. Da, sunt de acord cu flexibilitatea, vrem să obținem obiectivele stabilite, însă într-o, într-un timp mai lung. Vă mulțumim pentru comisie, domnul Wolgen, dacă am pronunțat bine numele. Da, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare foarte bună a unei propuneri cât se poate de complexe Voi, uh, voi insista asupra unor puncte subliniate în raport. Unul dintre aceste aspecte importante este acela că măsurile acestea au fost introduse pentru a ajuta uh, anumite sectoare care au fost, sectoare economice care au fost puternic lovite de criză. Vorbim despre producătorii de utilaje agricole, de producătorii de utilaje de construcție, etc., care în continuare suferă și trebuie să fie sprijiniți. Această criză s-a suprapus uh, cu o perioadă în care producătorii au fost obligați să creeze noi tipuri de mașini, uh, de utilaje care să respecte noile standarde ecologice uh, prevăzute de, la nivel european. Prin urmare, oricum costurile erau foarte mari costurile care trebuiau să fie acoperite de către producători. Și în momentul de față vedem că în continuare producătorii încearcă să își recreeze mașinile, să își schimbe uh, produsele astfel încât să acestea să oglindească standardele de mediu stabilite la nivel european. S-a mai făcut o referire și la supravegherea pieței. Aceasta este o temă pe care o discutăm în cadrul grupurilor de lucru cu statele membre. Încercăm să întărim sistemele de supraveghere a pieței. Știți uh, că există noi acte legislative care, uh, care uh, pun bazele unui nou cadru ce are drept scop final îmbunătățirea supravegherii pieței. Și, în paralel, împreună cu statele membre, încercăm să ne asigurăm că vechile utilaje care sunt aduse pe piață respectă cu toate acestea noile limite în ceea ce privește emisiile. Așadar, toate acestea sunt în interesul producătorilor europeni și, de asemenea, sunt în interesul uh, celor uh, care luptă pentru protecția mediului. În ceea ce privește calendarul după părerea noastră, e clar că pregătirile au durat ceva timp. Reprezentanții industriei i-au uh, expus uh, comisarului îngrijorările legate de calendarul strâns cu privire la aplicarea standardelor de mediu. Prin urmare, am încercat să ținem cont și de aceste păreri din păcate am avut, o, am avut uh, o schimbare a <laughs> comisarului, asta a mai întârziat și mai mult discuțiile, însă am uh, făcut o propunere în vara anului acestuia. După părerea noastră, textul este necesar, textul acestei uh, propuneri, și de asemenea, calendarul, după părerea noastră, a fost uh, important în măsura în care le arătam tuturor faptul că nu renunțăm la ambițiile noastre legate de standardele de emisii care au fost adoptate de Parlament și Consiliu în urmă cu șase ani. În orice caz, dorința noastră este aceea de a semnala tuturor celor a, a, tuturor celor implicați faptul că permitem o perioadă de flexibilitate, de tranziție, până în momentul în care vom implementa toate aspectele. Domnul Cun, da, vă mulțumesc pentru toate aceste informații foarte interesante și în cadrul Comisiei ENVI am uh, vorbit despre emisiile de azot, de oxiz de azot și de hidrocarburi la utilajele mici. Am luptat pentru stabilirea unor uh, limite ale acestor emisii și am reușit să ne impunem. Acolo însă știam clar care sunt limitele pe care ni le dorim. Aici, în cazul acesta, discutăm despre 3A, despre 3B, uh, discutăm despre emisii ale uh, permise în cazul utilajelor vechi, despre starea de fapt, starea în momentul de față și mai apoi despre 3B, care nu știm ce prea, nu prea știm ce, ce înseamnă. Comisia. Yes, uh, definitely we are... Mulțumesc. Suntem aici într-un scenariu diferit uh, în ceea ce privește vehiculele uh, utilitare sau uh, automobile. Avem o aplicație foarte largă, vorbim despre motoare și aceste motoare sunt introduse pe piață, sunt montate pe utilaje care au aplicații diferite, ceea ce înseamnă consum de combustibil diferit, emisii de bioxid de carbon diferit diferite. În momentul de față uh, nu discutăm eficiența energetică, ci emisiile de dioxid de carbon uh, se evaluează cum se poate îmbunătăți uh, performanța acestor utilaje, cum putem să îi ajutăm pe utilizatori să beneficieze de noile tehnologii care există și există multe evoluții pe această piață. Însă, în esență, vizăm Uh, un contributor mare la poluarea aerului uh, cu uh, oxid de azot și particule. Am stabilit un obiectiv, o țintă, iar limita emisiilor, când vorbim 3A, 3B, în uh, directivă am uh, identificat diferitele categorii, tipuri de motoare, precum și valorile uh, limită. Acestea sunt menționate în anexa la directivă și în prezent, atunci când vorbim de particule, dacă analizăm principalele categorii de Um, motoare de la 130 până la 150 um, la 3B scădem la o zecime din putere, ceea ce este un uh, progres uh, pentru uh, atingerea plafoanelor de emisii. Cât se poate declar, spune președintele. Mulțumesc. Uh, doamna Sanelova, vreți să spuneți ceva în încheiere? Vreau doar să vă spun uh, mulțumesc pentru toate observațiile făcute. Mulțumesc. Calendarul, termenul pentru amendamente 16 noiembrie, votul în Comisia TRAN pe 25 ianuarie, în ceea ce privește Comisia ENVI, nu știm încă ce vor face, nu știm niciodată, de fapt, în mod normal, și votul în uh, plenară nu știm pentru că nu a trecut încă prin comisii. Dar pentru noi termenul limită pentru uh, amendamente 16 noiembrie, vot în comisie 25 uh, uh, ianuarie. Uh, o să avem acum o pauză până când uh, vom avea întâlnire cu domnul uh, Gudu de la IASA. La 5 fără 5 vom începe dezbaterea cu domnul Gudu. Okay, colleagues. Can we... Dragi colegi, mm, o să reluăm uh, întâlnirea comisiei noastre. L avem pe domnul Gudu de la EASA, director executiv uh, la EASA. Vă amintiți că ați întrebat dacă am putea să avem un astfel de schimb de opinii pe diferite teme în legătură cu care membrii comisiei noastre erau uh, preocupați. Uh, așa încât o să dăm cuvântul reprezentantului uh, IASA. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domni eurodeputați, Bună ziua! În primul rând, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să vin din nou în fața dumneavoastră, în fața acestei comisii TRAN. Sunt bucuros că încă o dată putem să avem un schimb de opinii cu această comisie. Mulțumesc Parlamentului pentru uh, sprijinul dat agenției noastre și încă o dată vă spun că uh, mă angajez să vă transmit toate informațiile uh, în mod transparent, toate informațiile pe care le considerați a fi utile. O să încep cu situația generală a agenției și o să încep cu strategia noastră în ceea ce este securitatea aeriană, pentru că misiunea noastră este securitatea aeriană. De la adoptarea în noiembrie 2009, la amendamentul 11.108, la regulamentul uh, uh, pertinent, s-a schimbat uh, dispoziția privitoare um, la securitatea aeriană. În această aeriană, agenția a participat în mod activ la pregătirea și chiar coordonarea dosarelor europene care au fost prezentate Uh, cu succes uh, la conferința la înalt nivel din martie și conferința adunării generale din septembrie a OACI. În cursul acesteia, Europa a jucat un rol foarte important la conferința OACI. Aș dori să vă informez în legătură cu instituirea, constituirea unui grup de lucru acum un an, Comitetul Consultativ în ceea ce privește siguranța aeriană, prezidat de către agenție și care, în afara reprezentanților agenției și ai Comisiei Europene, este Uh, uh, sunt reprezentați uh, Eurocontrol, statele membre și industria de profil. Acest grup dă consultanță în materie de strategie în securitatea aeriană, descrierea programului de securitate aeriană european și să propună planul de acțiune de securitate aeriană în conformitate cu cerințele OACI Uh, în raportul cu uh, țările contractante. Programul este primul plan de acțiune pe 5 ani. Acesta va fi supus Consiliul de Administrație al Agenției în decembrie și sper că va fi aprobat de către acest Consiliu de Administrație. Însă o aprobare la nivel mai înalt politic a unui plan de acțiune ar constitui o bază uh, esențială pentru îmbunătățirea securității aeriene în Europa în anii ce urmează. Aș dori să vă dau câteva date în ceea ce privește securitatea aeriană în 2009, pentru că nu avem încă date statistice 2010 final. Securitatea aeriană în statele membre a rămas excelentă în cursul anului 2009. N-am avut decât un singur accident în aviația comercială a unei aeronave și două accidente mortale două accidente mortale în aviația comercială uh, implicând elicoptere, ceea ce reprezintă o, o cifră statistică foarte joasă de mulți ani încoace. Recomandările făcute agenției de către anchetatorii uh, în accident au, uh, s-au dublat de la 2008 la 2009, cu extinderea competențelor uh, la alte domenii de uh, aviație, altele decât navigabilitatea. Această tendință nu poate decât să ia amploare, creând astfel o sarcină suplimentară, de, un volum de lucru suplimentar pentru agenție. În ceea ce privește raportarea incidentelor primite de agenție, numărul este în creștere marcată. Avem obligația de a analiza aceste incidente pentru a trage învățămintele necesare pentru a îmbunătăți securitatea. Acest lucru ne-a determinat să creăm o organizație și o, un instrument special pentru a face față în mod uh, profesionist la acest, uh, această sarcină de lucru. O să revin acum la reglementare care a fost foarte susținută în 2009 și 2010 și care va rămâne așa în următorii 2-3 ani în 2009 au fost publicate 12 uh, notificări de amendamente propuse, dintre care două importante. Unul în ceea ce este compatibilitatea operațională a aeronavelor și celălalt regulile de aplicare, OPS. La sfârșitul lui 2009, Comisia ne-a cerut o procedură, o procedură rapidă, Fast Track Procedure, pentru a propune trei dispoziții existente eh, de punere în aplicare în ceea ce privește gestionarea traficului eh, aerian, astfel încât aceste reguli să fie eh, adoptate în comitologie înainte de sfârșitul lui 2010. Ele se referă la licențele de controlori aerian, cerințele pentru operatorii de control aerian și cerințele pentru autoritățile supra, însăcinate cu supravegherea acestora. Cele trei opinii ale agenției au fost trimise uh, comisiei în termen în martie. Aceste trei uh, regulamente care pentru moment sunt doar o transpunere a regulamentelor uh, existente vor fi reluate ulterior pentru a integra complet cerințele din regulamentul de bază și noua structură a regulamentului. în 2010, lista sacinilor de reglementare rămâne foarte importantă. Cu revizuirea comentariilor privind OPS, condițiile pentru organizații, cerințele pentru organi instituții și uh, uh, autorități și partea medicală. Grupul de lucru MDM 055 elaborează propuneri în ceea ce privește limitele timpului de zbor. O să revin în detaliu la toate acestea uh, în urma întrebărilor dumneavoastră. Prioritatea dată elaborării regulilor de punere în aplicare pentru un nou domeniu de competență, cele două extinderi, nu permit, din păcate, să tratăm uh, în mod satisfăcător satisfăcător uh, schimbările, amendamentele la regulamentul privind navigabilitatea pentru a ține pasul cu dezvoltările uh, tehnologiei. Pentru viitor aș dori să vă spun de uh, cooperarea excelentă cu Eurocontrolul, care, după cum știți, a creat o direcție anume pentru cerul unic european, Single Sky au fost primiți acolo persoane din comisie și din agenție la Eurocontrol. Agenția va utiliza experții Eurocontrol pentru a supraveghea sarcinile de reglementare, de standardizare ale OTEM și securizarea. Un schimb de reprezentanți între PRB și AZAC garantează faptul că obiectivele de securitate vor fi uh, corect stabilite și urmate. Aș vrea să mă refer acum la aspectele financiar și personal. Bugetul 2010 se ridică la 107 milioane uh, euro, 70 de milioane uh, provin din industrie, redevențe și 34 milioane contribuția europeană. În plus, față de aceste 107 milioane, o rezervă sau excedentul care rezultă din uh, comisioane uh, reprezintă 27 milioane de euro. În 2010, titlul 1, personal, 55 milioane euro, titlul 2, uh, cheltuieli administrative, 14 milioane de euro și eh, titlul 3 și 4, cheltuielile de exploatare, 40 de milioane de euro. În aceste 40 de milioane de euro, 25 sunt destinate pentru a plăti eh, externalizarea sacinilor eh, care se face prin intermediul autorităților naționale. Planul de instituție se referă la 170 uh, de agenți temporari și uh, cel mult și 120 vor fi înlocuiți la sfârșitul anului. În afară de acești 120 de agenți temporari, în plus, față de aceștia vom avea la sfârșitul anului 55 de agenți contractuali. Pentru 2011, uh, bugetul va varia puțin, iar planul de afaceri pe 5 ani prevede o contribuție europeană în 2011 de 37 milioane de euro, ținând cont de criza financiară și de constrângele financiare, Comisia prevede menținerea contribuției europene la 34 de milioane. Deci o diminuare față de planul de afaceri de 3 milioane. Acest lucru nu este binevenit în momentul în care uh, sarcinile agenției cresc și trebuie să înceapă să-și pregătească noile activități. Ajutorul adus uh, personalul Eurocontrol pentru dezvoltarea TEM este în acest context uh, binevenit. În ceea ce privește recrutarea, uh, planul pentru 2011 diferă foarte puțin de cel din 2010. 160, 164 față de 110. Va trebui deci să creștem numărul de personal în anii următori. În ceea ce privește redevențele, aș dori să corectez impresia pe care știu că unii dintre dumneavoastră o au, că tarifele actuale dau mai multe resurse decât necesar agenției noastre. Trebuie să știți că în 2007 excedentul înregistrat s-a datorat schimbării plății uh, serviciilor, modului de plată a serviciului. Am colectat uh, Uh, în același an plata pentru finală pentru uh, lucrările făcute și plata în avans pentru lucrările ce urmau a fi făcute. Asta explică excedentul. În 2008 și 2009 și în special în 2009 excedentul a dispărut aproape total, pentru că nu au mai existat lucruri în ceea ce privește urmarea navigabilității și recrutarea personalului pentru a compensa uh, volumul de muncă excesiv din trecut. Am propus Comisiei să modifice regulamentul existent în ceea ce privește redevențele și onorariile pentru a avea tarife mai reprezentative a uh, activităților reale și, pe de altă parte, să putem să începem primele activități uh, legate de extinderea competențelor. Am uh, vegheat cu grijă ca micile întreprinderi să nu suporte uh, această creștere a costurilor. Sperăm că Comisia va adopta rapid acest nou regulament. Pentru a uh, finaliza această imagine de ansamblu, o să vă spun că uh, suntem în curs de certificare ISO 9001-2008 și că Departamentul de Audit Intern a primit uh, o certificare internațională în acest an, ceea ce este dovada profesionalismului agenției în ceea ce privește calitatea serviciilor și auditul. Iată declarația inițială pe care am dorit să o fac și sunt gata să răspund la toate întrebările dumneavoastră și să completez uh, tot ceea ce ați dori să știți cu privire la agenția noastră thank you very much for the... Vă mulțumesc de la PP, domnul Kuhn. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Godot. Bilanțul pe care ni l-ați prezentat este unul remarcabil. Bugetul pe 2010 se compune în proporție de două treimi din uh, contribuțiile industriei și o treime provine de la Comisie. Însă, pornind de la noile responsabilități pe care le veți avea, trebuie să ne asigurăm că finanțarea de care dispuneți va reuși să acopere toate nevoile noi pe care le veți avea. În ultima perioadă am încercat să vorbim despre modul în care putem îmbunătăți siguranța aeriană prin îmbunătățirea opera, uh, manevrării la sol, însă am aflat că toate vacuumurile de siguranță în ceea ce privește controlul mărfii sunt importante și, din păcate, există. E clar că evaluarea tehnică a operatorilor, a companiilor uh, de transport aerian trebuie să fie cât se poate de eficientă. Nu ne putem permite greșeli. Dați-mi voie să vă întreb ce s-a întâmplat cu A318 în sud-estul Asiei. Mă refer la turbinele care au fost uh, deteriorate la respectiva aeronavă care a fost nevoită să aterizeze de urgență. Dați-mi voie să vă întreb cum sunt făcute evaluările, controlele acestor uh, aeronave. În Europa încercăm să ne asigurăm că siguranța, că securitatea pasagerilor este uh, la un înalt nivel și în acest sens încercăm să ne asigurăm că toate, toți actorii implicați sunt uh, cât se poate de eficienți în uh, exercitarea responsabilităților lor. Însă, în ciuda faptului că la nivel european avem un bilanț extraordinar, se pare că odată ce ieșim din uh, spațiul aerian european, avem probleme. Totuși, e remarcabil faptul că în 2008 am, mai, am avut în Europa un singur, uh, un singur uh, accident mai important. Au mai existat și două uh, accidente mortale care, în care erau impl implicate elicoptere și aceste, aceste statistici ne arată clar că la nivel european ne uh, ne încadrăm pe calea cea bună în ceea ce privește garantarea normelor de securitate și implementarea normelor de securitate. În Comisia TRAN am uh, discutat de asemenea ce se întâmplă în cazul unor accidente, cum sunt evaluate și cum pot fi îmbunătățite uh, Uh, anchetele demarate de diferitele autorități ale diferitelor state membre. De asemenea, încercăm să ne asigurăm că autoritățile competente la nivel național uh, dispun de toate resursele necesare și, de asemenea, colaborează cu agenții echivalente din alte state membre. Am spus adeseori că asistența reciprocă și în acest domeniu trebuie să fie garantată. În ceea ce privește personalul, Dumneavoastră spuneați că aveți 520 de agenți temporari în momentul de față. Dați-mi voie să vă întreb uh, cum uh, sperați să arate agenția voastră pe dumneavoastră pe viitor, pentru că avem o trunchiere a bugetului, a bugetului alocat uh, personalului. În orice caz, vă mulțumesc pentru acest raport deosebit de pozitiv. Urmează domnul El Cadraui în numele socialist. Dank, meneer Coutu, om hier te belangrijk dat we... Dați-mi voie să mulțumesc și eu domnului Gudu. E important să avem un contact permanent și regulat cu dumneavoastră și, că, și să fim ținuți la curent de ceea ce faceți. Efectiv, eh, de aspect van de veiligheid. U hebt gewezen op de goede cijfers voor 2010. Așa da. ne-ați dat cifrele pe 2009 Însă, mai recent, au existat o serie de incidente, acelea cu motoarele Rolls-Royce, de exemplu, și tocmai am uh, votat legislația privind uh, regimul accidentelor. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Cum ați evalua această legislație? Sunteți mulțumit de ea? Și care este rolul dumneavoastră în investigarea acestor incidente? De exemplu, incidentul cu compania australiană. Știu că nu s-a întâmplat în Uniunea Europeană, dar era vorba de un avion construit în Uniunea Europeană și aș dori să aflu care este rolul și implicarea noastră în acest sens. De asemenea, ați vorbit despre resurse. Spuneați ceva de 3 milioane de euro în minus, mai puțin, în prezent și că cifra s-ar putea schimba. Asta în raport cu ce este în planul nostru de afaceri. Considerați că asta va îngreuna munca și, de asemenea, vorbeați despre sarcinile suplimentare din viitor. Pentru care dintre acestea veți avea nevoie de personal suplimentar? Poate ne puteți spune mai multe și în acest sens. De asemenea, vorbeați de o nouă regulă privind însărcinările. Care ar fi tarifele și taxele. Cum vă va afecta acesta fluxul de venituri al dumneavoastră? Și în final aș avea câteva întrebări referitor la lucruri pe care le-am discutat și noi în ultimele luni și chiar și dumneavoastră vă refereați la acele FTL-uri, limitările de timp de zbor, timpul de odihnă, i-am putea spune altfel cu șase luni în urmă, toată lumea se opunea. Uh, înțeleg că de atunci uh, s-au creat niște lucruri, grupuri de lucru pentru a rezolva problema și în septembrie și în octombrie s-au formulat niște concluzii. Poate ne puteți spune care este situația în acest sens. Și o întrebare similară în legătură cu un dosar care încă nu a fost încheiat dosarul privind licențele de pilotaj. Există multe semne de întrebare și în acest sens, deci aș dori să văd care este opinia dumneavoastră cu privire la principiile pe care dumneavoastră le-ați dori respectate în, a, în acest a, capitol, acest capitol. Și în final, o ultimă întrebare, în introducerea noastră vorbeați despre acel cer unic european. Care este legătura între acest cer unic și Cezar și activitatea dumneavoastră propriu-zisă? Cum este implicată AESA în acest proces al cerului unic european? Doamna Meissner? Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc, domnule Budu, pentru raportul pe care ni l-ați prezentat. Voi încerca să nu repet cele spuse de antevorbitori. Cu toate acestea, permiteți-mi să repet faptul că este în, sunt îmbucurătoare toate cifrele statistice pe care ni le-ați oferit în ceea ce privește accidentele. Să sperăm că se va, se va păstra acest nivel și pe viitor. În ceea ce privește raportul de VERAC, uh, cred că acest raport uh, prezintă bazele eforturilor noastre pe viitor pentru uh, îmbunătățirea investigațiilor. Încă ceva. La erupția respectivului vulcan uh, ne-am, am, uh, ați fost implicați în eliminarea tuturor, în garantarea securității aeriene. Da, e, e, e important, însă, din păcate, eforturile dumneavoastră se pare că nu au fost tocmai cele potrivite, pentru că nu ați uh, reacționat uh, suficient de rapid. Sperați că pe viitor veți reuși să acționați mai rapid. Și încă o întrebare. Se vorbește foarte des despre introducerea auto, uh, piloților automați. Adică uh, introducerea acestor, acestor artificii tehnologice care să, să elimine posibilitatea erorii umane. Vă întreb acum dacă există această posibilitate. Dumneavoastră considerați că acești uh, piloți automați ar putea fi eficienți, ar putea oferi un plus valoare în ceea ce privește eficiența sau siguranța sau din potrivă? Uh, pentru că se, se discută deja înlocuirea, ideea unei înlocuiri totale a piloților umani cu astfel de piloți automați. Și încă ceva, din nou, uh, cu privire la licențele de zbor. Am primit o serie de mail-uri din partea unor piloți privați care au primit licențele în Statele Unite ale Americii și uh, acolo au primit uh, licențe care cu greu pot fi obținute în Europa și acești piloți au uh, propus ca licențele americane pe care le-au primit pentru uh, pilotarea unor uh, nave aeronave americane să fie recunoscute și în Europa. Dumneavoastră spuneați că nu a nu ar trebui să fie permise aceste tipuri de armonizări. De ce? Dați-mi voie să vă întreb de ce. Pentru că s-ar putea ca licențele obținute în America să fie chiar mai bune decât cele obținute aici în Europa. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Meissner. Cred că o singură persoană pe care o cunosc crede că nu avem nevoie de echipaj uman și e domnul O'Leary Doamnă Lichtenberger. Mm, herzlichen Dank auch für den Bericht. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru raport. Întrebările cu privire la raport au fost deja puse, alături lor. În al doilea rând, uh, haideți să vorbim despre intervențiile pe, sau lobby-ul uh, demarat de o serie de piloți. Vreau să vă întreb care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de această uh, temă. Care a fost motivația deciziei luate? Asta în primul rând. În al doilea rând, există o serie de propuneri în ceea ce privește leasingul, care sunt uh, problematice în practică. Ne puteți oferi informații mai clare există inadvertențe în momentul în care e vorba despre aeronave din stați, state terțe care intră în această procedură de leasing sau nu există niciun fel de probleme legate de aceste aeronave. Și, de asemenea, în ceea ce privește implementarea OPS și reglementari, implementarea reglementărilor cu privire la echipajul de cabină. Am, am discutat deja despre această temă și uh, Uh, am ajuns la concluzia că e nevoie de reglementări cu privire la timpii de odihnă și acum dați-mi voie să vă întreb ce faceți dumneavoastră în acest sens. Aceste teme sunt esențiale pentru noi uh, pentru că am discutat mult despre ele în ultima vreme. Uh, eu am făcut parte și din legislatura precedentă și îmi amintesc că și pe vremea aceea discutam despre aceste teme și dați-mi voie să vă spun că nu îmi doresc Uh, ca respectivele teme să fie pur și simplu uitate, chiar dacă nu au fost implementate sau nu s-au luat decizii cu privire la ele. Și dați-mi voie să vă întreb care, ce se întâmplă de facto. Uh, toate, toate concluziile operative uh, la care s-a ajuns în urma catastrofei sau în urma erupției vulcanului din Islanda. Dați-mi voie să vă întreb uh, dacă acum există um, niște formule, niște factori uh, pe baza cărora se fac măsurători. Asta pentru ca, um, în cazul în care o astfel de situație se va repeta pe viitor, să nu ne mai confruntăm cu dificultățile cu care ne-am uh, confruntat deja. Din păcate, în cazul respectiv, uh, drepturile pasagerilor au fost încălcate flagrant de mai toate comp uh, mai toți operatorii aerieni, însă nu doar aceasta este problema, ci tema, problema este legată și de măsurile tehnice care ar putea să fie uh, utilizate pe viitor pentru prevenirea unor astfel de situații. Poate că nu o să, mai, nu o să ne mai confruntăm cu o astfel de erupție, dar cine știe, poate că da. Vă mulțumim, urmează doamna Foster. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și domnului Gru. Eu sunt mai puțin mulțumită de situația existență decât unii dintre colegii mei, pentru că, într-adevăr, există multe întrebări pe care le primim nu de la ministere, ci de la oamenii care ne-au ales. Și cu referire nu numai la aviația comercială, ci și la zborul de recreere, planoare și așa mai departe. Și mi se pare că pe parcurs am pierdut ceva pentru că noi am sprijinit pe deplin fondarea AESA. Asta mai ales pentru sectorul aerospațial. N-am să încep să vorbesc despre motoare și așa mai departe. Motoarele se strică în fiecare zi peste tot în lume și firmele respective încearcă să vadă care a fost problema și o rezolvă. Nu cred că trebuie să discutăm asta aici. Deci, lăsând asta la o parte, Ceea ce mă preocupă pe mine și ceea ce aud că preocupă pe multă lume este exact care este mandatul AESA. Opinia mea, și nu cred că sunt singura, este aceea că noi am sprijinit fondarea și crearea AESA ca o agenție de securitate aeriană paneuropeană. Nu o agenție cu competențe de mediu sau și mai departe. Nu, noastră aveți siguranța ca misiune principală. Este aceasta misiunea dumneavoastră sau altcuiva? Nu știu care este relația dumneavoastră cu comisia, dar mi se pare că ceva s-a pierdut undeva în ceață. Pentru că dacă ne uităm la regulile de funcționare, se pare că mandatul inițial i s-au adăugat o grămadă de altele. Există multe lucruri care pot fi reglementate de acorduri bilaterale, există și aspecte complexe. Însă, eu am o problemă cu aceste examinări a instruirii în simulatoare. Au nevoie de asigurare medicală aceștia sau nu? Asta nu ține de siguranța zborului. Echipajul de cabină, la fel, problema vizitelor la doctor nu este, nu este de competența noastră, e, pentru că nu ține de siguranța zborului. Uh, e, nu, AESA trebuie să reglementeze uh, cum, cum trebuie să acționeze sau de ce personal este nevoie la bord, într-un caz sau altul. Uh, cred că lucrurile sunt împinse undeva în ceață. Și ce se întâmplă? AESA este pusă într-o poziție dificilă, pentru că nu se mai poate concentra pe problemele importante. Autorizarea personalului navigant, limitele uh, timpilor de zbor, uh, Oamenii ne întreabă ce se întâmplă, noi le spunem care este opinia noastră, dar nu ne ascultă nimeni. Nu așa s-a întâmplat și cu limitările timpurilor de zbor. A fost raportul Mibels, care nu face doi bani, în opinia mea. A fost un document extrem, extrem de discutabil. Deci, într-adevăr, cred că nu v-a fost ușor, pentru că a trebuit să începeți de la zero și să creați o agenție care trebuie să fie respectată și recunoscută internațional. Deci, v-a fost foarte, foarte greu. Nu mă îndoiesc de acest lucru. Însă, dacă se dorește să ne îndreptăm în direcția justă, domnule Gudu, reprezentanților comisiei, trebuie să vă concentrați eforturile strict pe ceea ce ține de siguranța zborurilor, iar celelalte lucruri trebuie să fie rezolvate astfel pentru că ne trebuie industrie productivă în Europa, avem într-adevăr un precedent solid, deci nu vrem să, să ne ocupăm de alte lucruri care nu țin de siguranța zborurilor și aș dori să ascultați ceea ce vă spune atât industria aeronautică cât și noi înșine. Pentru că avem în circumscripțiile noastre oameni care sunt interesați în ceea ce se întâmplă și trebuie să vedem foarte clar care sunt structurile și cum uh, transpuneți dumneavoastră aceasta în activitatea dumneavoastră. Dacă, dacă ai 100 și, și ceva de, de agenți de reglementare, 100 și ceva, nu ascultă pe nimeni altcineva. Deci dorim să aveți succes, trebuie să aveți succes, trebuie ca agenția noastră să fie credibilă, dar am impresia că este deturnată în direcții în care nu ar trebui să meargă. Vă mulțumesc, domnul Kolacek. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că domnul Gudu nu răspunde la scrisorile primite. Probabil preferă să scrie fetelor și nu băieților. Eu scriu și nu, nu mi se răspunde. Prin urmare, aș dori să, să continui de unde a, s-a oprit colega mea. Într-adevăr, nu ne interesează pe noi condițiile în care lucrează echipajul. Cu câțiva ani în urmă am avut discuții în legătură cu schimbarea piloților, schimburile de piloți. Am vorbit de timpii minim de odihnă. Și nu era vorba de o zi, ci era vorba de săptămâni. Și am discutat dacă aceste perioade sunt într-adevăr cele juste și n-aș vrea să fiu unul dintre acei experți sau medici cărora li s-a solicitat o opinie și au spus aceștia sunt timpii minim. Nu, nu e un lucru ușor de decis. Deci nu vă invidiez pentru, pentru ceea ce faceți, însă dumneavoastră v-ați ales slujba asta și asta este. Trebuie să ne asigurăm că avem o abordare uniformă și unificată a doua întrebare. Autorizarea piloților și regulile de autorizare. Credeți că aceștia trebuie să fie ingineri, în primul rând, sau piloți? În primul rând, trebuie să fie instruiți, trebuie să fie pregătiți, de exemplu, și pentru zborul planat. Ce se întâmplă dacă motoarele nu mai funcționează? trebuie să fie instruiți cum să aterizeze un avion care nu mai are motoare în funcționare. Și apoi Cezar și Single Sky, cerul unic. Cezar urmează să fie pus în aplicare în 2014. Pentru Cezar am avut o serie de convenții și acorduri, aranjamente privind Europa Centrală. Eu însumi a fost raportor în Cehia pentru asta, cam cu 8 ani în urmă. Însă acum se pare că totul s-a încheiat, însă părți din acest proces încă există și funcționează. Și cam așa dorim să meargă lucrurile, nu să avem un pachet odată. Întrebarea e ce facem de acum încolo? Și mă, mă gândesc de asemenea la mari transportatori aerieni, la marile a, a, avioane unii dintre experții dumneavoastră probabil agrează acest tip de avioane, probabil de aceea se concentrează asupra lor. N-am auzit însă aici nimic despre accidentele suferite de avioanele mari, cu sute de pasageri la bord. Uh, N-am auzit ca traficul aerian să fie oprit imediat după aceea. Aceasta ar fi metoda perfectă de, uh, de, de securitate. Niciun test nu poate confirma că, într-adevăr, avionul este în stare perfectă. Nu se poate garanta acest lucru. Și dați-mi voie să, să vorbesc și despre lucruri care mă îngrijorează cu adevărat. Este adevărat că operați la fel cum s-a operat în cazul accidentului suferit de... Nu, în cazul EA 2010. Noi am răspuns la solicitările noastre, v-am dat bani, v-am dat personal, ne-am, ne asigurat că funcționați în cele mai bune condiții și pe baza acestor condiții ne așteptăm să faceți o treabă bună pe mine mă îngrijorează foarte mult pentru că văd că lucrurile, se există lucruri care, care nu sunt abordate așa cum trebuie. Și trebuie să, să găsim o soluție la aceasta. Vă mulțumesc, nu s-a mai înscris altcineva la cuvânt. Am să spun și eu câteva cuvinte cu permisiunea dumneavoastră. Domnule Guru, dați-mi voie în primul rând să repet unele lucruri spuse și despre colegii mei, mai ales în materie de licențe de pilotaj eliberate în țări terțe. Am primit și în circumscripția mea foarte, foarte multe scrisori, însă sunteți pe locul 2. Cele mai multe scrisori mi le trimit militanții pentru drepturile animalelor. Însă, sacul poștal numărul 2 uh, e plin de scrisori de la piloți furioși, mai ales piloți care au primit licențe în alte țări. Și mai ales cu referire la sistemul de clasificare britanic. O licență ajunge să-i coste pe unii cam 12.000 de euro. cred că în Regatul Unit avem o problemă cu avioane private care pică din cer. Însă, piloții privați, piloții de agrement, sunt convinși că aveți ceva cu ei, că vă luați de ei și numai de ei. Și, și trebuie să examinăm puțin sistemul de certificare în Regatul Unit și sistemul de recunoaștere a licențelor externe. Și mai am câteva observații proprii. Prima e următoarea și întrebare. Există planuri pentru extinderea pistelor în aeroporturile europene? Există studii care arată că la anumite aeroporturi pistele erau prea scurte, avioanele s-au oprit în, în uh, uh, spațiile suplimentare alocate uh, pistelor. Iar în altă parte din lume, avioanele astea ajung să frâneze undeva pe calea ferată, care trece pe lângă aeroport. Deci n-ar trebui cumva să prevedem o prelungire obligatorie a pistelor la aeroporturile europene. În al doilea rând, probabil știți că în Statele Unite copilotul avionului nu trebuie să aibă autorizație specială pentru tipul de aparat pe care zboară. Nu știu dacă mulți cetățeni europeni își dau seama că atunci când zboară în Statele Unite, s-ar putea să aibă membri de echipaj care nu au autorizație să piloteze avionul în care se află. Asta poate că nu e o problemă pentru Statele Unite, însă problema care se pune este următoarea. Ce facem noi ca să ne asigurăm că cei de acolo din cockpitul avionului au într-adevăr autorizație de zbor pentru aparatul respectiv când zboară în Uniunea Europeană? Ce proceduri avem să ne asigurăm că lucrul ăsta se întâmplă? Și principala mea întrebare se referă la EU-OPS. Eu am fost raportorul pentru EU-OPS eu m-am făcut uh, praf și pulbere, m-am făcut bucăți ca să, să pun la oaltă acest raport. A, comisia a preferat să ignore toată problema, că era mult prea spinoasă. Așa că eu m-am supărat tare când am auzit că După mine, și Parlamentul consideră că orice amendament la EU 8 este legislație primară și trebuie să treacă prin această comisie. Și am dorit să spun acest lucru pentru că a, a, a, era Armagedonul după piloți. Acum 12 luni am avut o demonstrație și ni s-a anunțat o nouă apocalipsă din partea piloților. Uh, ideea e că piloții uneori exagerează Și, și de asemenea era o preocupare că ascultați prea mult pe, pe piloți și nu ascultați suficient pe cei care conduc linia aeriene. Nu vă spun să nu ascultați pe piloți. Sigur că trebuie să ascultați ce au de spus, dar trebuie să ascultați ce au de spus și reprezentanții liniilor aeriene. Uh, mi se pare ironică. În momentul în care piloții noștri spun că EU8 e îngrozitor, e șocant, ar trebui să adoptăm sistemul american, americanii vin la mine și îmi spun, haideți să vă spun una, am vrea să aruncăm o privire la EU8 ăsta a dumneavoastră, pentru că ni se pare că într-adevăr așa trebuie mers înainte. Deci, pe de o parte, într-adevăr, apreciez ceea ce se spune despre Eo8, însă există o serie de îngrijorări a liniilor aeriene și care, care se tem că nu le ascultați suficient, după cum spunea și doamna Foster. Vă întâlniți cu sindicatele piloților. Bine, dar dacă asta e situația într-adevăr, atunci asta mă îngrijorează, pentru că, după cum s-a spus, nu sunteți o comisie de dialog social. Și trebuie să discutați cu toată lumea. Știu că e dificil. Eu am fost cel care a încercat să-i convingă să ajungă la un, la un acord asupra timpilor de odihnă. Nu s-a întâmplat pentru că piloții n-au vrut asta. Punct. Celelalte sindicate au vrut piloții Și după ce am trecut prin asta și după ce comisia noastră a trecut prin toate astea, ne-am, ne-am chinuit să punem în mișcare EU8 și să convingem țări ca Austria, care aveau, n-aveau nici o limitare de timpului de zbor, deci n-am să stau aici și să permit să fiu subminat înainte ca acest Parlament să aibă un cuvânt de spus în acest sens. Și vreau ca acest lucru să fie foarte, foarte limpede. Deci vreau să știu, mă puteți asigura că în orice discuție cu referire la EU8 veți vorbi cu toată lumea și veți asculta opinia tuturor din sectorul respectiv, nu numai o parte a reprezentanților acestei industrie, acestui sector. Și este o întrebare pe care o pun și celor de la comisie, pentru că vi se aplică și dumneavoastră. Sunteți pregătiți să, să se ocupe de EOPS fără implicarea dumneavoastră, pentru că dacă da, atunci avem lucruri serioase de discutat foarte curând. Uh, Eh, sunt destul de vehement, însă, sincer, m-am săturat să văd cum unii încearcă să submineze EUOPS. Situația e perfectă, EUOPS este perfect. Nu, dar este cel mai bun lucru pe care am avut în ultimii 50 de ani. Atâta a durat să ajungem la un acord. Domnul Cătu, aveți cuvântul. Bien, ei bine, țin în primul rând să vă mulțumesc uh, pentru toate întrebările și o să înțeleg, uh, o să încerc să răspund cât mai bine cu putință, începând cu uh, întrebarea dumneavoastră, uh, domnule uh, Simpson. O să vă spun ceea ce Uh, suntem uh, pe cale să facem. În primul rând, regulamentul ne-a, uh, ne spus să revizuim. nu eu fac regulamentele, însă revizuim această parte. Și asta facem pentru că dumneavoastră ați scris în regulament. Ați spus că nu-i ascultăm decât pe piloți am uh, constituit un grup de lucru echilibrat. Echilibrat spun pentru că uh, sunt uh, cinci companii aeriene, cinci reprezentanți ai piloților, plus agenția în acest grup de lucru sub președinția unei persoane care a fost recunoscută atât de companiile aeriene, și vor, vorbesc domnul Walsh, domnul Spinetta, domnul Mayruber, să punem pe cineva capabil și recomandabil pentru a prezida acest grup. Și uh, de pilot, domnul Claude Shen din partea Comisiei. Sub președinția domnului Claude Shen uh, lucrează acest grup de lucru în ceea ce privește uh, posibilele Uh, amendamente uh, ale eu Ops. Nu știu care vor fi rezultatele, dar domnul Clocen trebuie să ne dea concluziile până la sfârșitul anului și o să vedem când o să primim aceste concluzii unde ne aflăm. Desigur, Parlamentul va fi implicat pentru că și Parlamentul uh, va avea un cuvânt de spus asupra EU-OPS. Deci nu îi ascultăm numai uh, pe uh, piloți, am făcut turul uh, companiilor aeriene și domnul Shen lucrează într-un grup care este echilibrat. Vă convine acest lucru? Vă spun numai ceea ce ni se spune nouă, că nu asta aflăm noi. Dacă îmi spuneți că asta se va face în viitor, nu pot să fac nimic în legătură cu trecutul. Nimeni nu spune că trebuie revizuit AESA. Uh, ideea este că orice modificare care se face în statut trebuie să treacă prin această comisie. În uh, ceea ce privește această parte Q, am uh, considerat, domnul Șen a considerat că nu este posibil să avem această parte Q uniformă pentru avioanele Uh, mici, însă care călătoresc în scopuri de afaceri. Însă îi las uh, responsabilitatea uh, să ne dea concluzii. Aș dori să uh, corectez zvonurile care au fost lansate. Uh, am uh, corectat zvonurile în ceea ce privește taxele și tarifele. Acum vreau să spun câte ceva despre aviația generală, ca să risipesc niște zvonuri lucrăm de 5 ani de zile cu asociațiile care reprezintă, într-adevăr, aviația generală. Avem un uh, plan de acțiune care a fost elaborat împreună cu aceștia cu privire la certificarea aeronavelor ușoare, mentenanța acestora și un amendament la partea M care a și fost adoptat. Licențele de pilotaj și am propus în regulamentul FSL Uh, FTL un uh, basic uh, lapel pentru aviația de agrement. Acest regulament este în fază de comitologie pe, tabla, pe masa comisiei. Nu puteți să spuneți că nu am urmat ceea ce dorește aviația generală, pentru că exact asta ne-au cerut să facem asociațiile aviației generale propunem o licență simplificată, un uh, examen medical simplificat, o certificare simplificată. Ce putem să facem mai mult decât atât? Nu trebuie să ne bazăm pe zvonuri, ci pe fapte și ceea ce vă prezint astăzi sunt fapte. Iată ce am făcut și puteți să găsiți în avizul care a fost uh, dat uh, în ceea ce este FSL-ul Uh, uh, ceea ce uh, este de bază pentru pilot. Cineva trebuie să vină cu ceva astfel încât uh, să nu mai primim atâtea scrisori, pentru că atunci oamenii vorbesc prostii, nu știu ce spune. Sunt de acord. Deci pot să uh, răspund la aceste uh, scrisori și să le spun, domnul Gudu a spus că spuneți prostii și o să-i trimit la dumneavoastră. Însă în procesul de reglementare, agenția propune regulament care după aia intră în mecanismul uh, Uh, Parlamentului. Uh, nu știu care este rezultatul final al acestor uh, regulamente. Piloții sunt într-o situație dificilă în ceea ce este sistemul de certificare pentru că să zicem că se află într-o situație meteorologică schimbată față de cea prevăzută de timp bun de zbor. Uh, sigur că cu pilotul automat uh, are posibilitatea să iasă din astfel de situații astfel de, mecani- de, de, de dispozitive îmbunătățesc uh, securitatea dacă sunt uh, într-un cadru bine reglementat. Uh, noi uh, urmăm acest rating uh, dat de uh, Regatul Unit dar un pilot care este în apropierea plafonului de nori și care trebuie să iasă din această situație dacă a fost format la IMC, are posibilitatea să uh, iasă dintr-o astfel de uh, situație. Deci suntem într-o uh, situație care este cât se poate de bine reglementată. Ajung acum la licențele terțelor țări. Ceea ce am propus în uh, regulament este conform cu directivele dumneavoastră, cu ceea ce ați cerut dumneavoastră în regulamentul de bază. Am spus pur și simplu, un pilot care zboară în Europa trebuie să aibă o licență europeană. Am propus un sistem pentru a converti uh, rapid și ușor licențele străine în licențe europene. Dacă e vorba de licențele americane, dacă vom avea în curând un acord bilateral cu Statele Unite. Acesta va facilita și mai mult această trecere și această acceptare a licențelor americane în Europa. Nu am făcut decât să facem ceea ce ne-ați cerut. Problema este că dacă Statele Unite uh, refuză să facă această recunoaștere reciprocă, îi forțați pe piloții noștri să uh, dea un uh, examen european și dacă acest lucru se întâmplă, nu se pare că nu ați ținut cont de asta. Dacă Uh, va exista această cooperare, acest acord bilateral cu Statele Unite, atunci nu va fi o problemă. Nu e vorba uh, de licența respectivă, ci și mai ales de banii care costă, uh, care sunt cheltuiți pentru astfel de licență. Noi am propus o transformare a licențelor americane în licențe comunitare cu un uh, examen care să dovedească că pilotul respectiv, respectiv cunoaște uh, regulile europene și uh, spațiul uh, european. Apoi, în ceea ce privește personalul de cabină, citesc regulamentul și anexa sa. Se scrie clar că personalul de cabină trebuie să aibă o atestare și personalul de cabină trebuie să fie atestați din punct de vedere tehnic, să dovedească așadar că au fost formați așa cum trebuie și o uh, atestare medicală pe baza celor mai bune practici medicale. Acest lucru este cuprins în anexa regulamentului de bază. Am uh, încercat în propunerea care a fost făcută respectând uh, ceea ce se spune în regulamentul de bază, am încercat să avem un minim necesar în ceea ce privește examenul medical. Acest lucru nu a fost acceptat în procedura de comitologie de statele membre și ne confruntăm cu o dificultate majoră, și anume statele membre ar dori să ajungă uh, la o situație în care fiecare să hotărască la el acasă atunci unde este uniformitatea sau condițiile de egalitate uh, cerute de Europa? Suntem uh, pe cale de a face propuneri și cred că ne îndreptăm către o uh, relaxare a cerințelor uh, față de ceea ce s-a spus în regulamentul de bază. O atestare o atestare medicală, medicală pe baza celor mai bune practici. Dar, încă o dată, statele membre și Comisia trebuie să finalizeze textul în comitologie. Noi n-am făcut decât să propunem textul. foarte rapid pentru că și Comisia trebuie să intervină. Domnul Gudu a spus clar, Parlamentul a venit cu o propunere și dacă uh, vă uitați la examenele medicale ale personalului de cabină, acestea trebuie să aibă loc la fiecare șase luni. Costul unei astfel de examen ar fi imens și majoritatea operatorilor aerieni Uh, fac uh, examene medicale substanțiale în momentul în care cineva începe uh, să lucreze în calitate de personal de cabină. Există o serie de texte pe care trebuie să le abordăm. Dacă nu este o chestiune de siguranță, nu e vorba de o chestiune de pură siguranță ar trebui să spuneți ca agenție nu este o agenție uh, nu este o chestiune de securitate și deci trebuie să revenim la Comisie și la Parlament cu această discuție. Deci, AESA uh, uh, trebuie să se întoarcă la noi și să discute cu noi atunci când problema respectivă nu este o problemă pură de uh, siguranță, de securitate. Asta am încercat să ridic în discuție. Doamnă Foster, nu o să găsiți nicăieri în propunerea pe care am făcut-o necesitatea de a face un astfel de examen medical la fiecare șase luni, asta în primul rând. În al doilea rând, respect uh, uh, uh pe reprezentanții uh, Parlamentului și când Parlamentul spune ceva, fac acel lucru. Acum, câteva puncte care au fost ridicate în discuție. Pentru că cred că am uh, vorbit de FTL, FCL. Uh, avizul 180 se referă la noua reglementare privind uh, accidentele. De ce? Pentru că această reglementare dă un rol uh, agenției. Uh, reprezentarea anterioară a fost făcută înainte, reglementarea a fost făcută înainte de crearea agenției. Deci noul regulament ne dă rolul de a consilia persoana acreditată. Și cred că, grație acestui lucru, vom putea să avem acces Uh, în funcție de nevoi și cât mai uh, curând la date privind securitatea de care avem nevoie pentru a ne face uh, datoria. Noi trebuie să vedem dacă se poate îmbunătăți securitatea aeronavelor și să nu așteptăm concluziile unei anchete a unui accident pentru a face acest lucru. Dacă avem certitudinea că a întreprinde acțiuni înainte de finalizarea anchetei ne permite să îmbunătățim securitatea, atunci trebuie să o facem, dar trebuie să avem acces la date. În al doilea rând, regulamentul ne dă uh, acces în mod normal uh, nelimitat la baza uh, de uh, date uh, europene uh, și la CERS Acest lucru am cerut de multă vreme, pentru că informațiile de care putem să dispunem uh, prin uh, baza de date europeană și CERS ne, uh, nu ne servesc absolut deloc la analiza făcută. De aceea sunt bucuros că noul regulament a fost adoptat și sper că va intra în vigoare, pentru că încă nu așa stau lucrurile astăzi. În ceea ce privește incidentul care a implicat un Airbus 380 al uh, operatorului Qantas, uh, a fost uh, o problemă a motorului produs de Rolls-Royce. Ancheta este în curs nu s-a finalizat demontarea motorului, așa încât vă rog să-mi permite să nu vă spun astăzi mai mult. Ceea ce este clar în ceea ce privește uh, Uh, celelalte companii aeriene care au acest tip de uh, motor, numai uh, Qantas, uh, Qantas a găsit uh, uh, neajunsuri în funcționarea acestui motor. Este uh, o cale pe care trebuie să uh, o cercetăm uh, în urma acestui incident. Uh, um, președintele executiv uh, al lui Qantas a, a spus uh, că au mai fost două incidente la Londra. Vorbitorul nu folosește microfonul. Așa cum am spus uh, mai înainte la discuțiile anterioare pe care le-am avut, trebuie să vă reamintesc că cei care uh, că au folosit uh, termenul de accident care a implicat un Airbus 380. N-a fost vorba de un accident, ci de un incident. Toată lumea nu a avut de suferit s-a uh, cerut să se uh, verifice motoarele, uh, cei de la Quanta s-au făcut-o, și ei la sol avioanele un timp, dar indiferent de neajunsuri, nu săriți, nu trageți concluziile până când nu aveți rezultatele și raportul anchetei. Puteți să continuați, domnule Gudu. Vă susțin uh, și uh, nu pot să adopt o poziție până când nu s-au stabilit cauzele incidentului. În ceea ce privește uh, criza norului de cenușă vulcanică, Agenția s-a implicat în acțiuni legate de navigabilitate și a lucrat împreună cu constructorii de motoare pentru a ști care ar fi limitele acestor motoare. Asta a fost și rămâne o sarcină foarte grea. Specialiștii în motoare nu pot să, spune, să spună care este cantitatea de cenușă care poate să pună uh, probleme unui motor, de la ce cantitate în sus sunt probleme pentru motorul respectiv. Deci lucrăm împreună cu producătorii uh, în cadrul OACI, astfel încât dacă trebuie să stabilim ceva, acest lucru să se facă la nivel internațional și nu numai în Europa. Este o dificultate uh, foarte semnificativă pentru că fiecare uh, vulcan are o cenușă uh, diferită, cu o densitate diferită. Deci trebuie să vedem care este rezistența motoarelor la cenușa vulcanică, pe de-o parte, iar pe de altă parte, care este densitatea cenușii în uh, atmosferă. Și cred că agențiile meteorologice uh, au multe de făcut pentru a măsura, cantific, cuantifica uh, cantitatea de cenușă vulcanică care a fost risipită în aer coordonăm activitatea constructorilor împreună cu OACI. Am încercat să coordonăm de asemenea uh, măsurile organismele care au uh, avioane, care pot să zboare în, uh, într-o atmosferă cu cenușă vulcanică pentru a măsura densitatea acestora. Și sperăm să ducem la bun sfârșit uh, o astfel de misiune. O să închei cu uh, problema uh, tarifelor uh, și taxelor. Mi s-a reproșat că tarifele nu sunt reprezentative pentru activități, că unele activități sunt plătite prea scump, și anume omologarea, și că unele activități nu sunt suficient de bine plătite. Tot ceea ce ține de navigabilitate. Am uh, lucrat cu un consultant și cu un uh, grup de lucru în care a fost inclusă comisia, reprezentanții uh, uh, industriei, un grup de lucru uh, relativ uh, larg pentru a Uh, institui uh, tarife care să reflecte mai bine uh, cheltuielile, costurile, lăsând deoparte mica industrie, astfel încât aceștia să nu suporte în niciun fel schimbările în costurile care le sunt impuse. Acest lucru l-am făcut. și acum trebuie să ne oprim asupra tarifelor pentru noile activități ale agenției, care nu sunt atât de numeroase, deci nu e vorba de uh, numeroase tarife. Trebuie să vedem uh, ce presupune supravegherea furnizorilor paneuropeni uh, de servicii pentru ATM. Trebuie să vedem câteva să supraveghem câteva simulatoare de zbor, astfel de activități, extinderea competențelor uh, agenției. Deci uh, nu sunt multe activități operative uh, care au fost date agenției. Majoritatea au rămas în sarcina statelor membre. Însă avem un număr de sarcini de făcut reglementare, uh, standardizarea, și anume inspecția în statele membre pentru a verifica conformitatea cu regulamentul și analizele de securitate. Toate acestea sunt plătite din contribuție europeană. De aceea avem nevoie de mai multă lume și de aceea trebuie să avem un supliment uh, la contribuția europeană. Cred că am uh, acoperit majoritatea întrebărilor care au fost adresate Uh, da, zonele de securitate uh, din apropierea uh, pistelor. Da, nu am vorbit despre licențele de copilot pentru Statele Unite. În Europa, copiloții trebuie să aibă același rating, același calificare ca și Uh, piloții. Nu mi se pare normal uh, ca uh, ratingul să fie altul, pentru că pilotul într-o astfel de situație, într-o situație limită, s-ar regăsi singur. Indeed, Mr. Vă mulțumesc, domnul Sibon, de la Comisie. Este rândul dumneavoastră să ne vorbiți. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Nu doresc să ating toate problemele ridicate până acum, mi se pare că activitatea AESA în materie de reglementare, certificarea piloților, operațiuni, probabil cea mai controversată parte, uh, astăzi Uh, ar merita mai multă atenție și tocmai la acest aspect aș dori să mă refer și eu pentru a clarifica puțin funcționarea sistemului, cel puțin asta în conformitate cu ceea ce ne-a spus uh, legiuitorul. În primul rând, dați-mi voie să vă reamintesc că AESA este o agenție de reglementare care pregătește aceste regulamente și are o misiune importantă, citez din regulamentul de bază, să ajute Comisia în pregătirea legislației necesare și să ajute statele membre în materie de punere în aplicare a acesteia. Asta face AESA în prezent. Aceasta este răspunderea principală a AESA. Comisia monitorizează această activitate de la început până la avizele emise de AESA. Știți că AESA are un sistem de consultare cu statele membre și cu factorii interesați, un sistem extrem de complex a, a, și de cumprinzător și de multe ori m-am întrebat dacă tocmai complexitatea acestui sistem nu este motivul pentru care, uite, de exemplu, avem atâtea discuții și controverse, însă asta este spus doar în paranteză, n-aș vrea să revin la acest aspect sau să discutăm acest aspect astăzi aici. Odată ce AESA emite un aviz, după o pregătire uneori de un an de zile, această propunere merge la Comisia de Reglementare a AESA, prezentată statelor membre și apoi ajunge la Parlament pentru confirmare sau pentru eventuale obiecții. Deci este rolul Parlamentului European, domnule președinte, nu a fost redus. Este parte dintr-un sistem care este evident foarte complex, mai complex decât multe altele, însă există și motive pentru care este complex. Principalul motiv este acela că siguranța, mai ales din punct de vedere tehnic, necesită o pregătire solidă și o experiență tehnică deosebită. Ați putea întreba Comisia, dar ce faceți voi în materie de reglementări? Noi, în toate întâlnirile cu AESA, le-am spus uh, următorul lucru. Vă rugăm, porniți de la reglementările existente, inclusiv EOPS, cu excepția cazului în care există un argument care ține de securitate și care ar indica că e nevoie de o modificare sau de anumite elemente complementare. Și să le spuneți celor care vă, vă scriu atâtea e mail care este evaluarea noastră din punct de vedere al siguranței. Cred din discuțiile auzite astăzi că principala problemă este că în anumite domenii nu există reglementări europene. Deloc. Exemple date de doamna Foster și de alții confirmă acest lucru. Piloții privați. Oameni care își pilotează propriile avioane. Nu avem un EOPS pentru asta. Și trebuie să adăugăm aceasta. Și regulamentul de bază ne oferă, vă oferă mandatul de a face acest lucru. Există și un alt capitol care a ridicat o serie de, întrebare, o serie de întrebări. Licențele din afara Europei. Nu avem un mecanism european pentru a, a, a aborda aceste licențe. EASA a făcut o serie de propuneri de validare, confirmare sau infirmare a acestor licențe de piloți Asta când nu avem un sistem mai eficient și, atunci, a, și anume un acord de siguranță, de securitate cu țara respectivă, un acord de recunoaștere reciprocă, pentru că atunci întregul demers devine mult, mult mai ușor. Acest lucru, prin urmare, nu trebuie să-l scăpăm de vedere Deci noi totdeauna celor de la ASE am spus următoarea. Dacă există reglementări, vă rog, porniți de la ele când încercați să obțineți, să, să, să formulați reglementări armonizate. Însă, după cum spuneam, există anumite domenii, unele chiar au dat naștere la reacții puternice din partea celor implicați, există domenii nereglementate și Aici EASA poate să ne facă propuneri pe care noi le vom verifica. Următorul aspect privitor la ATM nu a fost atât de controversat, e un sistem eficient de organizare a colaborării între EASA, Comisia și, Comisie și Eurocontrol, pentru ca încă o dată să pornim de la ce există deja și să nu mai reinventăm roata, e filozofie pe care nu trebuie să o scăpăm din vedere. Și să știți că aceste propuneri într-o zi vor ajunge la dumneavoastră. Și vă rog să nu uitați că în acele domenii în care nu există o abordare armonizată paneuropeană, modul în care acționează statele membre diferă. Pot să vă dau câteva exemple. Licențele de pilot pentru piloți privați. la ultima întâlnire din octombrie, am văzut ce diferențe de opinie există între statele membre. Și, și, și unii dintre membrii acestei comisii au spus același lucru astăzi. Există moduri diferite de abordare la nivelul statelor membre, în funcție de experiența și practica fiecăruia, în funcție de modul în care spațiul aerian este folosit fiecare stat membru. Există diferențe între Belgia, Franța și așa mai departe. Deci, domnule președinte, aș ruga să se treacă la o evaluare onestă a ceea ce avem în fața noastră și aș ruga pe, să asigur pe membrii comisiei că uh, vom ruga EASA și pe toți ceilalți să rămână în parametrii acestei filozofii. Nu mai reinventăm roata, pornim de la ceea ce există deja, deși, după cum spuneam, există domenii încă nereglementate. Și o ultimă observație cu privire la bugete, taxe, tarife. Domnul Gudu a încercat deja să explice acest lucru. Astăzi avem o reglementare cu privire la aceste taxe și tarife. De ce le revizuim? Un motiv este oarecum uh, oficial, formal și principiul este simplu. Răspunderile ESA au sporit în timp și acest lucru trebuie să fie reflectat în regulamentul privind taxe și tarife. Însă, după cum spunea deja domnul Gudu, problema, întrebarea s-a pus atât ea cât și Comisia, dacă nu ar trebui să avem un sistem care să se lege mai clar de volumul costurilor implicate, un sistem mai apropiat de costurile reale decât cel existent, membrii acestei comisii parlamentare trebuie să știe că acordurile pe care le încheiem cu țări terțe în materie de securitate aeriană, deja avem două sau trei, cu Brazilia, cu Canada și din punct de vedere tehnic și cel cu Statele Unite este gata, sperăm că va intra în vigoare curând. Deci, ca urmare a acestor acorduri, s-ar putea să avem un sistem uh, de taxe tarife mult mai apropiat de costurile reale și consider că acesta ne va permite și ne oferă un motiv să revizuim sistemul general și eventual să facem o propunere mai cuprinzătoare. Mingea, într-adevăr, este în terenul comisiei, după cum spunea domnul Gudu, vom face o evaluare finală și vom încerca să vedem uh, ce componente sunt afectate mai direct, însă aș dori să vă spun acum că de fiecare dată când schimb ceva în materie de taxe tarife, nu vei putea mulțumi pe toată lumea. Și dacă așa stau lucrurile, atunci vă rog să vă gândiți la obiectivele generale. Are sens să ne apropiem de costurile reale? Și eu aș tinde să spun da, pentru că și în alte domenii care țin de transporturi eh, aplicăm același principiu. Și al doilea lucru ar fi sfera de competență a AESA care s-a dezvoltat și care include mai multe lucruri, solicitând o modificare a reglementărilor privind taxele și tarifele. Astăzi încă nu pot să vă spun ce va face comisia, urmează discuții cu factorii de decizie politică, însă nu știu dacă vom modifica acest lucru din cauza noilor competențe sau vom trece la o reformă structurală. Dacă mergem pe ultima opțiune, va trebui să vedem care sunt și interesele micilor operatori, însă nu aș vrea să fim naivi aici. Totdeauna va exista cineva care nu este mulțumit de un nou sistem de tarifare, pentru că cineva va trebui să plătească mai mult. Deci, dacă e de a plăti mai mult uh, se justifică, atunci însă va, va, va trebui uh, să-i dăm curs. Doamna Lichtenberg, aveți și noastră intervenție scurtă? Eine kleine Frage nur. O întrebare uh, scurtă. Este vorba despre un aspect la care nu am primit un răspuns prea clar. Uh, de fiecare dată când uh, vorbeam despre piloți sau uh, timpii de odihnă, cei din comisie și cei de la AESA ne-au promis că ne vor oferi o, un studiu, studiu cu privire la efectele oboselii. Există studiul acesta? Deja îl vom primi sau nu îl vom primi? Uh, lucrul acesta este foarte important, după părerea mea, deoarece ține practic de tema pe care am tot discutat-o în anul trecut și anume că trebuie să existe, să existe o anumită evidență medicală în sens general în momentul în care vorbim despre, sau în cazul piloților. Dacă nu există acest studiu, atunci de ce ne-a fost promis? Și încă ceva. Nu toți cei, aici, cei de aici din sală sunt de părerea sunt de părere că licențele emise în alte state trebuie să fie acceptate fără ca principiul reciprocității să fie în uh, vigoare. Și mă refer la licențele americane în, în momentul de față. Din câte știu eu, spune domnul președinte, doar uh, un singur studiu există și anume studiul Möbis, care a fost uh, de fapt contestat de fapt, uh, până și cei care au semnat respectivul studiu au uh, recunoscut că nu are nicio bază științifică. Nu cred că a mai existat vreun alt studiu. Bine, ăsta este singurul uh, studiu pe care îl cunosc eu. Da, și uitați că am primit și confirmarea. E singurul pe viitor, vă rog să nu mai faceți promisiuni pe care nu sunteți capabili să le transformați în realitate. Domnul președinte, doamnă Meisner, doreați să, complete, să completați ceva. Da, vă mulțumesc. Uh, colega mea punea o întrebare cu privire la studiul privind oboseala. Da, am primit o, un răspuns uh, deja. Există, trebuie să ne gândim că există zboruri foarte, foarte lungi care ar necesita timp de odihnă mult mai, uh, mult mai lungi decât sunt în momentul de față. Da, domnul președinte spune. Uh, aceasta era problem, problema cu raportul. Sau uh, s-au luat pur și simplu informațiile din acel raport care erau pe placul fiecărui cititor în parte. Uh, Însă vă, vă amintesc că a existat un singur studiu pe această temă care însă nu a fost deloc unul fondat din punct de vedere științific. Deci cam atâta s-a putut realiza până în momentul de față. Mai există și alte intervenții? Dacă nu, vă mulțumesc tuturor. A fost uh, o discuție interesantă, uneori foarte vehementă, pe bună dreptate. De fapt, mă și așteptam la lucrul acesta. Domnule Budu, vă sunt, Gudu, vă sunt uh, recunoscător pentru că ați venit aici, pentru că ne-ați prezentat raportul dumneavoastră și pentru că ați încercat să răspundeți la întrebările noastre. Cred că ați uh, reușit să observați care sunt uh, temerile noastre. Reprezentantul Comisiei a pus punctul pe I când a spus că mm, se pare că există probleme legate de reglementare. Da, aceasta este problema. În orice caz, vă mulțumesc pentru contribuția la discuțiile de astăzi. Vă mulțumesc, uh, stimați membri ai Comisiei TRAN, pentru dezbaterea excelentă. I just formally, there's no other business nu mai avem nimic la punctul diverse. Dați-mi voie să le mulțumesc interpreților și vreau să le amintesc membrilor că ne reîntâlnim la data de 30 noiembrie la ora 15. Vă mulțumesc!